Okay, colleagues, if I can... Dragi colegi, haideți să reluăm ședința. Vă voi, voi începe prin a vă comunica rezultatele ședinței coordonatorilor din această dimineață. Mai întâi, numirea raportorilor. Avem trei uh, rapoarte pentru care suntem competenți pe fond avem mai întâi regulamentul pentru testele ținute de drum pentru autoturisme uh, și camioane. Apoi, uh, regulamentul uh, privind controlele de conformitate, uh, controlele rutiere de, de conformitate, e vorba de directiva 2030-CE uh, și o altă propunere de directivă privind modificarea directivei 1999-37-CE. Uh, um, Am hotărât, deci, cine s-a ocupat de Um, în principiu de cele trei rapoarte, dar nu s-au numit exact uh, persoanele. Avem apoi uh, aplicarea directivei uh, privind formarea șoferilor din transportul rutier. Coordonatorii doresc un raport de inițiativă pe această temă, dar m-am aștepta până pe 17 septembrie dacă vreun grup dorește să dea un punct pentru un astfel de raport de inițiativă. Dacă nimeni nu dorește să dea un punct, nu putem face raport de inițiativă, deci coordonatorii vor hotărâ după ce vor primi feedback de la grupul lor. Raportul Comisiei privind uh, aplicarea regulamentului privind uh, siguranța aeronautică s-a hotărât să nu se facă nimic în legătură cu acest subiect. Apoi, în ceea ce privește dezvoltarea uh, pieței transporturilor uh, feroviare, nu se va face nimic în următoarele săptămâni sau luni, dar mai târziu vom face muncă de fond pentru al patrulea pachet feroviar. Apoi, s-a făcut o propunere de regulament pentru a modifica regulamentul 443 din 2009 legătură cu modalitățile de a atinge obiectivele de emisii pentru autoturismele personale și uh, pentru uh, vehiculele comerci- uh, autovehicule utilitare ușoare. S-a hotărât că un singur raportor se ocupa de ambele uh, avize um, și um, conform uh, sistemului de rotație, uh, grupul social-democrat se ocupa de acest aviz. Până pe 13 septembrie se vor face propunerile pentru delegații pentru 2013. Colegii știu deja că am hotărât două delegații, una în nord-vestul Angliei și cealaltă la Washington dar mai avem încă două posibilități de delegații până în 2013 uh, și orice propunere ale deputaților și pentru audieri trebuie să fie transmise uh, până atunci. Deci până pe 13 septembrie la, 2, la ora 12, dacă grupurile dumneavoastră au alte idei pentru vizite ale delegațiilor sau organizări de audieri, vă rog să le comunicați uh, colegilor din grup și apoi, deci uh, până atunci, uh, coordonatorii vor fi informați pentru a lua o hotărâre pe 17 septembrie. În legătură cu aspectele transatlantice, coordonatorii au hotărât să invite membrii să transmită amendamente direct Comisiei INTA privind raportul uh, său de inițiativă uh, în legătură cu relațiile cu Statele Unite până pe 12, uh, pe, la ora 12 pe 31 septembrie. Um, se va transmite și o scrisoare președintelui relațiilor uh, cu state, uh, președintele delegației pentru relațiile cu Statele Unite și se va discuta de asemenea cu uh, domnul Almunia în legătură cu rețelele uh, TNT. S-a cerut și o dată până la care se va reevalua se va reevalua uh, interzicerea anumitor uh, măsuri care a fost stabilit de comisie. Pe de altă parte, s-a cerut președintelui să um, transmită o întrebare orală și va urma o um, declarație a comisiei uh, în legătură cu piața transporturilor feroviare în Franța. Președintele președintelui Barroso adresat președintelui Schulz a fost de asemenea comunicat uh, coordonatorilor și um, s-a transmis data următoarei uh, ședințe. Iată, cam de ce s-a discutat la ședința coordonatorilor, dacă aveți întrebări sau observații. Dacă nu, consider că s-a adoptat acest raport al ședinței coordonatorilor. Următorul punct de pe ordinea de zi este uh, legat de liniile directoare privind uh, rețeaua TNT. Aș propune să dăm mai întâi cuvântul raportorilor și apoi reprezentantului Comisiei, domnul Bach, pentru a ne um, apoi reprezentanților uh, Comitetului Economic și Social. Ideea este să terminăm această discuție cam până pe la 16.30. Deci avem cam uh, o oră și un sfert pentru această dezbatere. Mai întâi dau cuvântul uh, raportorilor. Domnul Cumuțacos este primul care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Nu voi reveni asupra importanței textului pe care îl discutăm astăzi. Rețelele transeuropene de transport reprezintă una dintre pârghiile cele mai importante de creștere pentru Uniunea Europeană în următorii 10-15 ani sau chiar pe termen mai lung. Mai ales uh, având în vedere situația economică dificilă și faptul că creșterea economică și dezvoltarea Uniunii Europene nu mai sunt doar un obiectiv, ci o adevărată nevoie, aceste rețele transeuropene de transport sunt și mai importante din punct de vedere strategic. Nu doar din optica dezbaterii noastre privind liniile directoare, dar uh, și într-o discuție mai largă privind uh, perspectivele financiare pentru 2014-2020 trebuie abordat acest subiect, precum și în vederea discuției noastre de la o, o ședință a comisiei noastre de peste două săptămâni, care va privi instrumentul Connecting Europe. Aceste două elemente sunt de altfel strâns legate. Hmm. Acum, hmm, ce puteți spune despre raportul privind aceste linii directoare? Aș dori să revin la orientările majore, prioritățile majore care ne-au inspirat pe domnul Hedduc și pe mine, deci pe cei doi co-raportori. Domnul Ertug va evoca principalele amendamente sau modificări pe care le dorim la propunerea Comisiei. Considerăm că propunerea Comisiei este o bază solidă și un bun punct de plecare pentru discuția noastră. Considerăm că, grație cu, prin propunerile noastre, îmbunătățim cu adevărat propunerea Comisiei. Am încercat să Uh, facem această propunere mai ambițioasă în anumite domenii și mai realistă în altele. Și cred că am obținut un echilibru bun. Am încercat să ținem cont pe cât posibil de sensibilitățile și preocupările uh, tuturor părților. Considerăm că am luat uh, am ținut cont cât se poate de bine de toate aceste preocupări. Principiul fundamental care ne-a canalizat uh, reflexia a fost nevoia de a aduce o adevărată valoare adăugată europeană acestui uh, proiect uh, rețea transeuropeană de transport. Logica acestei noi metode pe două niveluri, deci o rețea centrală și o rețea globală, dar și această strategie a coridoarelor a Uniunii, a, Comisiei Europene, um, permit să se atingă două obiective. Pe de o parte, se consideră, se um, consolidează principiul valorii adăugate europene și pe de altă parte se oferă o programare strategică care ține cont de toate regiunile Uniunii în aceeași măsură și astfel se răspunde în mod satisfăcător nevoilor uh, Uh, pieței unice în uh, ceea ce privește transporturile. Ați uh, văzut probabil în propunerea noastră nu am făcut decât corecturi minore, puțin importante, la hărți. Și aceste modificări și adăugiri respectă metoda folosită de comisie. Dar nu ne putem face iluzii. Înțeleg că unii colegi din uh, comisie, din, din comisia noastră, ar dori să încerce să obțină mai mult să includă anumite țară, anumite regiune, practic regiunea lor, în uh, aceste hărți uh, care reprezintă rețeaua centrală. Înțeleg, dar trebuie să spunem clar lucrurile. Principiul valorii adăugate europene și respectarea metodei nu sunt negociabile. Acesta nu este un regulament de interes local, ci are un caracter strategic și servește interesul european. Trebuie să reușim să facem progrese rapide, nu să deschidem cutia Pandorei și să tărăgănăm discuția și astfel să ne distrugem propriile eforturi de a obține un rezultat bun. Deci, aș dori să amintesc colegilor că trebuie să țină cont de acest principiu în momentul în care își uh, pregătesc amendamentele. Um, dar le apreciez uh, implicarea și bunăvoința. Ce dorim noi? O mai bună structură a obiectivelor. Am încercat să examinăm mai bine consecințele pentru mediu și deschid aici o paranteză. în legătură cu mai bună examinare a consecințelor de mediu, trebuie să spun că ne-am atins limitele. Ehm, mesajul este că uneori eh, mai binele este uneori dușmanul binelui. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm participarea societății civile în toate fazele proiectelor. Eu cred că și aici am atins limita realistă a posibilităților noastre. Am făcut și modificări pentru o mai bună coordonare a diferitelor proiecte, o mai bună informare, o transparență sporită și o responsabilitate sporită. S-au îmbunătățit toate aceste aspecte și rolul Parlamentului European a fost consolidat în toate aceste domenii mesajul pe care aș dori să-l transmit. Îl voi transmite în engleză, ca să fie mai bine înțeles. Policy must... În engleză. Politica TNT trebuie să fie mai țintită pentru a obține valoarea adăugată europeană și uh, respectarea obiectivelor 2020, mai coerentă, mai coordonată, mai uh, condițională și mai transparentă, pentru ca rețeaua TNT să fie mai durabilă, mai eficientă, mai multimodală, o adevărată rețea cu adevărat europeană, cu o valoare adăugată europeană evidentă. În greacă. Bineînțeles, Rămânem deschiși, suntem gata să discutăm noi idei și propuneri care ar putea îmbunătăți și mai mult acest document. Vom face acest lucru în colaborare strânsă cu raportorii din umbră, dar și cu fiecare dintre dumneavoastră. De altfel, am avut deja un prim schimb de opinii cu raportorii din umbră, acum uh, aproximativ două luni la Strasbourg. Iată care sunt principiile fundamentale și ideile fundamentale care ne-au ghidat în munca noastră, complicată, dificilă și cred că toți colegii înțeleg de ce este atât de complicat și de dificil. Cred că vă transmitem uh, un rezultat care este de o tentativă de a îmbunătăți uh, propunerea comisiei și în urma colaborării cu dumneavoastră sper să uh, îmbunătățim și mai mult acest text. Uh, Uh, am colaborat foarte bine cu colegul meu coraportor și îi dau acum cuvântul pentru a prezenta în detaliu propunerile pe care le-am incorporat în text pentru a încerca să îmbunătățim propunerea comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Herzog. Da, Vă mulțumesc, domnul domnule președinte, dragi colegi și colegi. Domnul Cumuțacos a prezentat principiile principale care ne-au servit drept orientare. Pentru noi a fost important să colaborăm bine și să ne atingem obiectivul principal pentru noi toți de altfel, și anume să creăm o rețea europeană de transport care să fie într-adevăr o rețea europeană de transport. Am uh, parcurs cu interes propunerea comisiei, care ni se pare bună, așa cum a spus și colegul Cumuțacos. Credem că am reușit chiar să îmbunătățim un pic propunerea comisiei, să facem ceva mai concretă și să formulăm definițiile astfel încât fiecare coleg care nu e raportor să poată înțelege la ce anume se referă și cum putem atinge obiectivele fixate. La ora actuală, stimați colegi, uh, ne confruntăm cu probleme în ceea ce privește finanțarea. Cred că știm cu toții, din cauza crizei financiare, întâmpinăm probleme în acest sector. Până acum, în ceea ce privește instrumentele de finanțare, nu avem suficientă coordonare și uh, nici în trecut uh, nu am reușit să stabilim uh, o ordine a priorităților acelor programe care aduc plus valoare europeană. Acest lucru dorim să-l schimbăm. Am abordat și subiectul transparenței. Aici trebuie să facem mai mult și am uh, afirmat acest lucru în rapoartele, în amendamentele noastre. Colegul Cumuțacu s-a prezentat metodologia. Am salutat încă de la început metodologia propusă. Aceasta presupune prezentarea unor criterii comune, deoarece acest lucru ne permite să servim în mod egal toate regiunile din Europa pentru a nu deschide așa numita cutie a Pandorei și să fim uh, echitabil față de toată lumea. Am uh, vorbit și de nevoia de adaptare, vom putea intra ulterior la întrebări în acest aspect. Știu că Există într-adevăr tentația de a promova proiecte regionale, însă vă rog să țineți cont de faptul că nu legislăm la nivel regional, ci dorim să legislăm la nivel european. Că atare, perspectiva noastră e țintită pe uh, nivelul european. În ceea ce privește principiile noastre generale care ne-au condus, au fost următoarele. În primul rând, Uh, strategiile 2020 și strategiile fix, și obiectivele fixate în Cartea Albă privind transportul. Acestea sunt obiective decisive. Am vorbit astăzi uh, despre directiva privind eficiența energetică. Aici uh, s-a ajuns la, conclu- la concluzia că nu ne-am atins obiectivul. Obiectivul era de 20%, am atins abia 10% și acest lucru ar trebui să, pe cât posibil să nu se întâmplă în domeniul transporturilor. Știți cu toții că trans- domeniul nostru este singurul care încă emite emisii de dioxid de carbon. Am încercat, în primul rând, să abordăm articolul 3, dragi colegi, e vorba de definiții. Acestea au fost concretizate. Le-am concretizat într-atât încât articolul 7 unde se vorbește de proiectele de interes comun. Uh, aici am scris foarte clar care sunt proiectele de interes comun. Iată, e important aici să alimentăm această inițiativă și am reușit să facem acest lucru ancorându-l de o analiză uh, cost-beneficiu socioeconomică. Acest lucru rezultă de asemenea într-un studiu de impact, deoarece este foarte clar, dragi colegi, că investițiile în uh, infrastructura de transport reprezintă infra- uh, investiții pe termen lung și trebuie să ne gândim așadar pe termen lung referitor la rezultatul acestor investiții, fie el pozitiv sau negativ. Iată de ce acest studiu de impact este foarte important, deosebire în legătură cu obiectivele noastre fixate la nivel european. La articolul 4 E vorba de obiective. Am definit încă o dată foarte clar obiectivele. S-a spus în repetate rânduri, uh, s-a vorbit în repetate rânduri despre plus valoarea europeană. Această plus valoare europeană nu era suficient de concretă pentru noi și am reușit să o definim ceva mai concret. Trebuie să aducem o contribuție, o, trebuie să ne aducem o contribuție spre sustenabilitate, spre coerență, eficiență, eficacitate și trebuie de asemenea să creștem uh, folosul acestor uh, inițiative. Pentru noi, uh, pentru mine și colegul meu, a fost foarte important uh, cum abordăm subiectul poluării fonice, îndeosebi în ceea ce privește transportul feroviar. Și aici am avut un uh, cel foarte important și anume să împiedicăm generarea de poluare fonică și diminuarea acestea. Aceste două obiective, bineînțeles, sunt strâns legate de mecanismul, de o coerență cu mecanismul conectarea Europei. Iată, avem nevoie de o motivare pentru realizarea investițiilor îndeosebi în materialul rulant. Uh, în Germania, la ora actuală, în anumite regiuni, uh, Ehm, la ora actuală s-au demarat inițiative în acest sens, deoarece nu dorim să încărcăm mai mult decât e necesar auzul cetățenilor. Un alt punct important pentru noi, care iese din propunerea comisiei, ehm, reprezintă căile navigabile interne. Trebuie, dragi colegi, să nu uităm de faptul că resursele naturale pe care le avem în Europa trebuie păstrate, trebuie protejate, trebuie lăsate neatinse. Acolo unde există legislație privind protecția mediului foarte clară, aceasta trebuie respectată și acolo unde avem posibilitatea de a crea căi navigabile interne protejând în același timp mediul, trebuie să facem acest lucru. Un alt punct important îl reprezintă abordarea autostrăzilor mării. În propunerea comisiei, acest lucru nu a fost uh, foarte bine țintit. Iată de ce cerem comisiei până în decembrie 2013 să vină cu o propunere concretă cum putem uh, include acest principiu și, după părerea noastră, e o inițiativă decisivă. Colegul Cumuțacos a vorbit despre importanța coridoarelor. Acestea sunt, într-adevăr, esențiale. Noi eh, le privim ca fiind instrumente de coordonare și punere în aplicare. Avem deja coridoare, uh, dar dorim ca acesta să nu prezinte o structură suprapusă, ci important este ca aceste coridoare să fie folosite ca instrumente pentru a ne atinge obiectivele. Aceste coridoare vor fi gestionate de un coordonator european. Acest coordonator, această idee a coordonatorului european nu e nouă. Am uh, prezentat-o deja și o sprijinim foarte clar. Uh, acești coordonatori europeni ar trebui să-și pună în comun, ca până acum, în măsura posibilului, competențele și, dacă se poate, să fie încurajat să își crească aceste competențe. Colegul Cumuțacu s-a amintit principiul includerii nivelului regional și local. Dragi colegi, cred că este foarte clar că trebuie să includem și factorii multiplicatori de la fața locului. Acest lucru poate fi de succes doar dacă coordonatorul european se deplasează la fața locului. Nu se poate să se construiască un proiect de mari dimensiuni și primarul sau uh, prefectul, cum vreți să-i spuneți, nu este informat și nu se prezintă la fața locului. Iată de ce nu am abordat aceste probleme. De multe ori cetățenii nu au fost uh, întrebați și dorim să împiedicăm aceste situații. În uh, concluzie, este important, așa cum a fost deja prezentat, să ținem cont de obligația de raportare, de transparența fluxului de informații. Toate aceste cerințe trebuie respectate de către toate organele Uniunii Europene. Noi cerem ca statele membre, Comisia Europeană, în ceea ce privește instrumentele financiare, folosirea și um, aplicarea acestor instrumente financiare să fie informate și să fie alimentate cu date suficiente. De ce cerem acest lucru? Deoarece și noi, în calitate de Parlament European, vom fi trași la răspundere de Comisia Europeană privind obligația noastră de raportare în ceea ce privește uh, posibilitățile de finanțare, care sunt uh, destul de complicate, destul de neclar formulate pentru a uh, a veni astfel cu o prezentare cât se poate de clară la sfârșit. Pentru a conchide, așadar, propunerea comisiei e una bună, o salutăm și credem că propunerile noastre au venit să îmbunătățească, să concretizeze propunerea comisiei și rog încă o dată colegii noștri, suntem deschiși la sugestii, cred că am subliniat și am dovedit acest lucru în ultimele luni. Vă rog, luați legătura cu noi dacă aveți întrebări și vă rog să aveți o abordare conștientă în momentul în care înaintați amendamentele, um, să nu vă lăsați conduși de o perspectivă regională, ci încercați să păstrați în minte abordarea europeană. Un uh, alt punct important pentru mine, rog Comisia ca Parlamentul European, îndeosebi raportorii, să fie informați sau incluși referitor la abordarea vis-a-vis -vis de Croația. Uh, Știm că în 2013 Croația va deveni membru de plin al Uniunii Europene și este esențial să știm cum, ce proiecte, ce proiecte intră în rețeaua centrală și în cealaltă rețea trebuie totul discutat la nivel procedural și aș dori să mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră pentru o co- colaborare excelentă. Eu și cu raportorul meu um, suntem așadar motivați să continuăm să promovăm acest uh, proiect. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Next, uh... Mr. Bach from the Economic and Social Committee. Mulțumesc și urmează domnul Bach din partea Comis Comisiei uh, pentru Afaceri Economice și Sociale. Avem puțin timp la dispoziție, așa că vă rog succint. Herr ordförande, um några korta punkter om det eh, betänkande som... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. M-aș referi la câteva puncte referitor la acest aviz, câteva aspecte pe marginea acestui aviz. Comitetul Economic și Social, evident, va și-a redactat propriul aviz în ceea ce privește dezvoltarea acestei rețele TNT. Comitetul, Regiun... Comitetul Economic și Social salută această propunere și Comitetul Economic și Social este de acord cu această idee de muncă în rețea. De asemenea, este de acord și cu dezvoltarea conceptului de coridoare. Și Comitetul Economic și Social consideră că aceste coridoare ar trebui să se înscrie în uh, regulamentele referitoare la TNT, mai ales în ceea ce privește aspectele de finanțare. În ceea ce privește finanțarea, noi așteptăm să vedem care vor fi propunerile de finanțare prin strategia UE 2020 și eventual, dacă aceasta nu se mai implică, prin strategia UE 2030. Să vedem cum anume putem integra această propunere de regulament în ansamblul finanțării. De asemenea, avem senzația că putem îmbunătăți anumite tronsoane, cele care fac legătura între coaste și uh, e vorba de acele tronsoane de autostrăzi Uh, ne putem gândi, spre exemplu, și la regiunea țărilor baltice, legătura cu zona Mediteranei. Uh, eventual am putea să aprofundăm și ideea de a avea anumite, anumiți carburanți alternativi. Este evident că trebuie să mai lucrăm asupra acestui concept al coridoarelor. Și acest regulament se aliniază cu comunicările și regulamentele comisiei precedente referitor la coridoarele verzi, spre exemplu, ecologice. Deci avem senzația că am putea să utilizăm aceeași terminologie și aici. Suntem de acord cu avizul comisiei dumneavoastră, TRAN, și anume că această rețea trebuie să fie construită în așa fel încât să putem utiliza criterii neutre având în vedere faptul că nu trebuie să avem o reglementare mult prea detaliată, prea precisă, care să fie înscrisă în această directivă. Avem instrumente foarte bune pentru a evalua impactul acestor proiecte, însă ceea ce este greu de realizat este să vedem care este eficacitatea unui astfel de sistem de transport integrat. Întotdeauna vorbim despre valoarea adăugată la nivel de Uniunea Europeană. Însă nu trebuie să avem o abordare unilaterală în momentul în care se realizează astfel de studii de impact, evaluări ale impactului. De asemenea, există anumite condiții care sunt legate de finanțările acestor proiecte. Însă, dacă ne uităm la emisiile de uh, gaze cu efect de seră actuale în momentul de față, putem vedea că aceste infrastructuri care vor fi construite pentru viitor, pentru viitoarele fluxuri de transport, necesită anumite cunoștințe și anume, trebuie să vedem, spre exemplu, care vor fi carburanții pe care vom utiliza pentru camioane, pentru camionete pe viitor, spre exemplu, până în 2050. Uh, mi se pare imposibil să calculăm acest lucru acum fără a ști care vor fi investițiile necesare pentru astfel de carburanți. Și acesta este un punct deosebit de important din punct de vedere al durabilității. Iată, avem aici anumite linii directoare importante pentru ca acest text legat de rețeaua TNT să fie unul de succes. Comitetul Economic și Social uh, este foarte interesat să vadă cum anume acest dosar va evolua pe viitor și să vedem care va putea fi valoarea adăugată a Uniunii Europene în acest dosar. De asemenea, avem nevoie de o administrare uh, comună a acestui, uh, acestui program. Să vedem cum anume putem organiza o coordonare la nivel european pe această temă să ne asigurăm că avem la dispoziție toate instrumentele și mecanismele necesare pentru a putea face față tuturor problemelor ce ar putea apărea, administrative, de management și așa mai departe construirea acestor infrastructuri de transport va mobiliza uh, foarte multe forțe și poate că ne vom confrunta și cu oarecare opoziție. Uh, trebuie să convingem opinia publică uh, de faptul că aceste proiecte sunt necesare, trebuie să, să încercăm să atenuăm pe cât posibil aceste eventuale probleme ce ar putea apăra în rândul opiniei publice. Și trebuie să ajungem la o situație în care opinia publică uh, este de acord cu astfel de proiecte. Mulțumesc, spune domnul președinte. Mai am încă trei raportori din umbră care doresc să ia cuvântul și apoi alți oratori Mr. Van Dalen, Mr. De Grandes, Mr. Ugias, and Mr. DeBacker. Is there anybody else wants to be added to that list? Mr. Grosh, and Mrs. Ayala, Mrs. Senalova because of course you are drastically now reducing Știți foarte bine că numărul de uh, oratori va fi foarte mare, de aceea vom reduce durata intervențiilor. Vă rog să fiți foarte atenți. Voi fi foarte strict, 3 minute pentru raportorii din umbră și foarte strict 2 minute pentru ceilalți colegi. Deci nu 2 minute și 10 secunde, 2 minute, nu mai mult. Începem cu doamna Bilbao. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mai întâi, aș dori să felicit pe raportor pentru că am senzația că, într-adevăr, au făcut, au depus o muncă extraordinară încercând să îmbunătățească documentul și să-l facă să fie mai concret. Aș spune că împărtășesc această idee că textul poate fi îmbunătățit și anume mai precis definițiile uh, pentru a vedea exact ce anume acoperim prin aceste proiecte. Și e adevărat că implicăm administrațiile locale și regionale și la nivel european anumite regiuni au competența pentru astfel de subiecte, altele nu. Și e nevoie și de o participare a cetățenilor, de un sprijin al cetățenilor. De aceea cred eu că ar trebui să facem un efort suplimentar pentru a pune la punct acele instrumente de care avem nevoie pentru a putea împărtăși informația, pentru a putea uh, disemina bunele practici. În așa fel încât să avem prin anumite demersuri posibilitatea de a angaja și cetățenii în această direcție. Și împărtășesc și ideea că e nevoie de o analiză a costurilor și a beneficiilor uh, pe care le reprezintă aceste proiecte în plus față de studiile de impact. Nu numai din punct de vedere al mediului, așa cum s-a spus, dar și uh, studii de impact uh, din punct de vedere economic. Trebuie ca această rețea de trenuri de mare viteză, care vor fi o rețea de viitor, Uh, presupune, spre exemplu, un spațiu suficient, însă, în același timp, presupune de asemenea și o îmbunătățire a traficului european. De asemenea, salut și trimiterea în acest document la tema transparenței. Avem nevoie de date clare și precise, avem nevoie de o posibilitate de control, în așa fel încât să avem o aplicare cât mai bună a instrumentelor prevăzute în aceste programe și a sistemelor de finanțare. Și cred și sunt de acord cu asta, că e nevoie de o, mai, o definiție mai bună. Nu știu dacă eventual cineva de la comisie este în sală, așa că profit de ocazie pentru a pune această întrebare și să vedem dacă am putea să includem o definiție mai bună în acest proiect. Iar în acest sens, dacă îmi permiteți, aș adresa și o întrebare comisiei, și anume că raportul acesta are o modificare în ceea ce privește metodologia. În așa fel încât să putem include, să putem acoperi și insulele Canare. Sunt de acord cu această modificare, sunt de acord cu această modificare a metodologiei, însă aș vrea să știu acum ce părere are Comisia uh, referitor la aceste amendamente pe care le-am înaintat. Și în funcție de răspunsul pe care îl vom primi, vom mai înainta eventual și anumite alte amendamente, în așa fel încât să obținem tocmai acea valoare adăugată pe care ne dorim cu toții. Mulțumesc și acum domnul Kramer pentru vers. Propunerea comisiei, într-adevăr, a fost îmbunătățită. Da, într-adevăr, ar fi trebuit să fie acolo o analiză cost-beneficiu, mai multă transparență și combaterea poluării fonice. Toate idei excelente. Însă, motivul principal pentru care nu am reușit să avansăm în trecut, pentru care rețeaua de transport europeană continuă să fie un subiect problematic, nu a fost eliminat și ne confruntăm cu uh, criza financiară, dar pro- principalele proiecte trebuie construite. Coridorul Copenhaga, Hamburg, e vorba de aproape 1000 de kilometri, dar sunt două proiecte mari de tuneluri care trebuie realizate. Sau axa Baltică-Adriatică, tunelul Zemeri, cu toate că știm că Austria este extrem de îndatorată, atât de îndatorată cât nu mai poate finanța niciun proiect de uh, um, construire. Da, sunt de acord și cu inițiativele um, sprijinirii rețelelor de trenuri de mare viteză. Însă, uh, Comisia spune că e vorba doar de, uh, um, doar de o singură cale ferată. Am impresia că uh, se favorizează un proiect care durează adesea foarte mult, e foarte scump și care nu prea are consecințe favorabile. Mă bucură faptul că raportorii au afirmat că trebuie să suprimăm perspectiva regională, însă cum se poate ca Heraclion să apară de patru ori sau că Liej să fie acum un aeroport de uh, mare dimensiuni la o oră de Bruxelles sau de uh, München-Gladbach? Nimeni, doar e aberant, nimeni nu înțelege acest raționament. berlin Stettin, unde lipsesc 30 de kilometri de rețea de electrificare, nu apare, cu toate că um, am fi putut să-l introducem. Iată de ce trebuie să ne concentrăm. Efectele conexe sunt considerabile. Paris, Bratislava. Care sunt uh, adaptate doar pentru transportul de mărfuri, însă rețelele noi nu sunt adaptate pentru noile, pentru transportul de mărfuri, se finanțează 3 miliarde de euro, care nu aduce nicio plus valoare pentru Uniunea Europeană. Trebuie să ne le delimităm foarte clar prioritățile și acele zone de graniță aflate la o distanță de 20-30 de kilometri de frontieră, care au o valoare importantă pentru Uniunea Europeană. Acestea trebuie sprijinite. Și iarăși reluăm subiectul crizei financiare, dacă nu facem acum acest lucru și peste 20-30 de ani vom uh, sprijini proiecte extraordinare, dar aceste lacune vor rămâne acolo. Mulțumim, domnul Zel, 3 minute um, pateikties abiem uh, līdziņotājiem um, par lielo darbu, kas tika ieguldīts, uh, tā skaitā arī. Mulțumesc! Doresc să mulțumesc raportorilor pentru munca depusă Cred că ei au, și-au petrecut toată vara lucrând pe acest uh, document și rezultatul este unul foarte bun. Acum, în ceea ce privește definițiile, valoarea adăugată la nivel european, definiția acestea la amendamentul 18, reprezintă o îmbunătățire față de textul inițial al Comisiei. De asemenea, subliniază faptul că se îmbunătățesc fluxurile de transport între diferitele state membre, lucru care este foarte important. Consiliul a prescurtat această definiție și a lăsat doar o parte din ea în text. Deci partea care se referă la valoarea adăugată a Uniunii Europene în ceea ce privește contribuția acestea la uh, realizarea obiectivelor rețelei TNT, așa cum sunt ele prevăzute la articolul 4. Apoi amendamentele 24-28 referitor la definiții. Mă întreb dacă acestea sunt într-adevăr necesare. Eu înțeleg cu toate acestea faptul că autorii doreau poate să le includă. Apoi, amendamentul 29, în ceea ce privește structura obiectivelor. Acolo există patru diferite uh, categorii de obiective. Beneficii pentru toți utilizatorii, coeziune, uh, durabilitate. Aceste categorii le putem susține, însă în același timp sunt de acord și cu cele spuse de domnul Kramer, chiar adineori, și anume că trebuie să punem accentul și pe regiunile perif uh, periferice, însă poate că acest accent nu e întotdeauna binevenit. Uh, sunt aici uh, orașe sau uh, care nu sunt absolut deloc menționate, dar care sunt importante din punct de vedere istoric, spre exemplu, în domeniul transporturilor. Și cred că nu doar criteriul geografic sau obstacole geografice, dificultățile geografice ar trebui să fie luate în considerare în momentul în care fixăm anumite priorități. Mai departe, în ceea ce privește criteriile de eligibilitate, sunt foarte mulțumit de faptul că autorii au Uh, preferat această abordare bazată pe coridoare la amendamentele 17 și apoi 61, 62, 63. Este evident că la Consiliu se va dori ștergerea acestei abordări bazată pe coridoare. Și astfel se va scade, din păcate, valoarea adăugată la nivel de Uniunea Europeană. Noi suntem de părere că e un element deosebit de important, miezul acestei propuneri chiar. Și asta se va dovedi în următorii ani. Și vreau să insist asupra acestui punct, și anume că această abordare pe tip de pe, pe coridoare este foarte importantă și acestea ar trebui să reprezinte o adevărată prioritate pe uh, întreg uh, sistemul. Mulțumesc. Urmează domnul Riche. Président, euh, brièvement, je m'exprimerai évidemment. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorilor pentru redactarea acestui text referitor la interconectarea Europei și diferitele mecanisme care există. Vreau să le mulțumesc pentru munca depusă și pentru colaborarea eh, de care au dat dovadă față de noi, pentru că știm că aceste două elemente fac parte din același dispozitiv și sunt deosebit de importante. Împărtășesc observațiile legate de metodă Poate că ar fi bine să colegul nostru să ne transmită aceste formulări și în scris, în așa fel încât să putem să le preluăm. Uh, de asemenea, sunt de acord că trebuie să respectăm criteriile de eligibilitate, să, fim, să avem un text simplu, un text lizibil, să fim credibili. Uh, nu trebuie să utilizăm aceste rapoarte și regulamente în așa fel încât acestea să devină niște mecanisme extrem de complicate și pe care nu le mai înțelege nimeni. M-aș referi de asemenea și la alte uh, uh, elemente. Spre exemplu, studiile ex ante sunt importante uh, pentru că uh, s-ar putea ca la un moment dat anumite proiecte să devină mai greu de realizat, să existe întârzieri, să existe probleme. De aceea uh, ar trebui să avem aceste elemente luate în vedere, ținând seama de dificultăți, de costuri și așa mai departe. Și aș încheia spunând uh, dacă nu mă înșel, raportul care ne-a fost prezentat este unul foarte bun, spunând că ă, aici e vorba, aș spune eu, de aș spune de, ma- deocamdată avem mașina, încă mai avem nevoie și de benzina pentru această mașină, mai avem nevoie și de cheia pe care o putem utiliza pentru a, a lansa motorul și așa mai departe. Deci, haideți să încercăm să menținem lucrurile uh, în mod clar, să nu îngreunăm textul sau lectura acestuia. Bun, mulțumesc! Domnul El Cadraui, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc celor doi, celor doi raportări pentru uh, tot ceea ce au făcut. Uh, este un bun document. Uh, se sprijină propunerea inițială a Comisiei, uh, pentru că este ceea ce am dorit întotdeauna. Uh, metodologia este una foarte concretă și astfel se pot sprijini anumite proiecte uh, conform unor uh, criterii obiective pentru a obține rezultate la nivel de interconexiuni transfrontaliere ca piese ale puzzle-ului um, rețelei de transporturi uh, paneuropene. E nevoie și de o interoperabilitate tehnică. Un lucru pozitiv uh, este faptul că se precizează o serie de elemente, actorii locali sunt mai implicați și organizarea în cadrul proiectelor este mai clară. Cred că trebuie să mai uh, să mai lucrăm la anumite chestiuni de finețe, cum ar fi uh, la punctul 44 se vorbește despre zonele Natura 2000 care sunt retrase complet din acest pachet. În anumite cazuri cred că este justificat acest lucru, dar în alte cazuri poate nu e cea mai bună soluție. Dar, în general, consider că Documentul de bază este excelent și putem lucra pe această bază. Mulțumesc, doamna Meister. Vă mulțumesc, nici nu am nevoie de două minute, pentru că s-a spus deja aproape tot ce doream să spun. Raportorii au uh, făcut o muncă excelentă. Acum, într-adevăr, nu doresc să deschid cutia Pandorei, nu mi se pare bine. După cum am spus, propunerea cu care ne confruntăm astăzi e una bună și uh, ar trebui să încercăm să facem tot ce putem pentru a apăra, pentru că cu siguranță va fi lovită de multe atacuri. După părerea mea, în ceea ce privește căile navigabile, cred că ar trebui incluse. Știu că s-a eliminat ceva la Consiliu, nu știu exact ce, dar cred că și alții mi împărtășesc părerea că ar trebui păstrată această propunere. Cred că nu lipsește această idee uh, și în ceea ce privește hărțile, că le putem completa. Cam atât ce ceea ce doream să spun. Cred că putem completa în discuția ulterioare. Mulțumesc! Mulțumim! Ja, herzlichen Dank. uh, Zuerst gleich auch an die Berichterstatter. Auch Doamna Richterberg, Aș dori să le mulțumesc raportorilor, aș dori să-i mulțumesc uh, și colegei mele care a, și-a folosit foarte judicios timpul. Acum, nu vreau să fiu cinică sau ironică, dar e foarte interesant uh, Faptul că s-a elaborat o nouă metodologie mi se pare foarte interesant și încă o dată ne confruntăm cu aceleași probleme care ne confruntăm odinioară și asta având în vedere principalii factori care intervin la nivel național, care trebuie asigurat și iată, mă întrebi dacă nu am pierdut uh, ceva elan mi se pare că din acest raport lipsește o abordare foarte serioasă a crizei financiare, ce să facem atunci când țări, precum uh, în Austria, se, sunt în pragul falimentului. Nu se mai pot finanța proiecte deoarece se confruntă cu povara datoriilor. Aici trebuie să găsim soluții foarte concrete, pentru că în caz contrar ne întâlnim peste 5 ani și ne plângem că nu s-a făcut nimic. Uh, sprijin intro, um, implicarea nivelului regional și a societății civile. Întrebarea este pe cine însă întrebăm, iar aici trebuie să avem o abordare de ansamblu pentru a putea genera rezultate pozitive. Încă o dată, așadar, cofinanțarea care nu poate veni din partea statelor membre, care se confruntă cu probleme financiare. Aceasta trebuie să apară undeva în document, pentru că altfel nu am fi credibil. Doar să venim cu argumentul locurilor de muncă e mult prea puțin, deoarece în ceea ce privește sectorul construcțiilor putem folosi până la um, cu 8 la, până de la de 8 ori mai mulți angajați. Uh, Trebuie să ne gândim așadar la posibilitățile noastre și la posibilitățile de finanțare ale statelor membre. Mulțumim! Domnul Van Dalen. Domnule președinte, îmi pare rău că eu trebuie să pun capăt laudelor adresate raportorilor, pentru că eu unul sunt dezamăgit. Propunerea comisiei era bună, dar ea a fost uh, degradată de acest proiect de raport. Pur și simplu, amendamentul 44 uh, distruge textul. Aici se tot uh, vorbește despre tot felul de exigențe legate de natură și nu va mai putea pune piciorul pe cel mai mic fir de iarbă. Uh, Asta înseamnă sfârșitul uh, deplasărilor uh, interne. Deci toate aceste prevederi legate de mediu sunt exagerate. Pe de altă parte, se um, um, distorsionează concurența în domeniul uh, navigației pe um, căile fluviale. Acest uh, amendament pare să vină direct din Cancelaria Germană. Deci, pe de altă parte, un alt aspect care strică textul este că se ă, tot vorbește despre competențele locale, dar la nivel național există mecanismele de conciliere și așa mai departe. Pentru că, ă, până la urmă, ă, se cere uh, uh, unei țări ca uh, regatul țărilor de jos uh, să își distrugă sistemul național de uh, control al navigației pe uh, căile fluviale. Se fac tot felul de propuneri ciudate, se vorbește despre aeroportul din Cagliari, deci eu unul voi depune o serie de amendamente pentru a inversa tendința. Mulțumesc. Domnul de Grandes. Mulțumesc, domnule președinte. Părerea noastră, metodologia aplicată de comisie pentru uh, acest dosar este una rezonabilă. Și ceea ce trebuie să spunem este că aceste criterii care au fost utilizate în această, în această propunere ar putea să lase deoparte anumite ambiții la nivel național, în anumite state membre, precum al nostru. Și uh, de aceea, domnule președinte, vom înainta anumite amendamente. Promunerile noastre pe care le vom uh, concretiza prin amendamente se referă și la situația la nivel național, care trebuie să fie luată în considerare. Evident că aceste proiecte depășesc granițele naționale, însă e vorba de bunuri comune. Și în acest sens, uh, trimiterile din uh, text sunt mult prea rare față de acest, această idee. Am să vă dau un exemplu. Spre exemplu, portul din, de Vigo, din Galicia, este exclus, deși reprezintă 2,57% din, uh, din totalul de capturi de pescuit. De aceea cred eu că aceste elemente trebuie să fie luate în considerare și trebuie să fie transpuse în text. Subliniem, domnule președinte, că susținem abordarea comisiei în ceea ce privește uh, transportul pe cale ferată și trebuie să ținem seama de toate aspectele de mediu. Salutăm faptul că acest raport este unul realist, ține seama de dimensiunea economică, de faptul că toate regiunile din Uniunea Europeană, centrale și mai puțin centrale, trebuie să fie legate între ele, conectate între ele și ține seama de asemenea și de diferitele caracteristici geografice prezente în diferitele state membre. În final, domnule președinte, ceea ce nu putem accepta este ca această propunere să fie deja pusă sub semnul întrebării din punct de vedere financiar, din punct de vedere al finanțării. Știm că subiectul acesta e unul trist ne putem aminti ce s-a întâmplat cu alte propuneri de finanțare, care au tot scăzut treptat, treptat, treptat. Acest lucru nu poate fi acceptat. Nu putem uh, repeta aceste greșeli. Așa că, domnule președinte, vă rog să fim atenți la acest lucru și să nu se mai întâmple așa. Mulțumesc. Domnul Ojia. Grazie, președinte Simpson. Eu devo <coughs> formulare un apprezzamento per... Mulțumesc, domnule președinte Simpson. Eu uh, doresc să... Domnul Ugias este la telefon. El, uh, este... Che abbiano... <laughs> La microfon. Uh, doresc să-i felicit pe cei doi uh, raportori care au depășit uh, limitele um, propunerii comisiei, nu introducând doar uh, punctului, punctișoare pe hartă, au uh, au introdus principii uh, care uh, guvernează Uniunea Europeană pe termen lung, cum ar fi strategia 2020. Uh, aceste criterii trebuie respectate. Amintesc și criteriile de analiză socioeconomică pentru a oferi în aceste perspective tocmai uh, uh, valoarea adăugată europeană. Trebuie să reamintesc un aspect Um, particular dincolo de uh, cel general pe care cei doi raportori l-au bazat pe uh, sugestiile um, degajate din dezbateri. De exemplu, um, la, după audierea de pe 12 mai, uh, s-a degajat limitele uh, propunerii uh, în criteriile insularității. Deci uh, se uh, um, erau excluse din uh, propunere o serie de insule majore din zona Mării Mediterane care nu erau introduse în optica de dezvoltare. De aceea apreciez amendamentele depuse în acest sens pentru a introduce Sardinia, Creta și așteptările de integrare economică necesare pentru ca întreaga Uniune să crească în mod omogen. Mulțumesc, domnul Groș. Ähm, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori foarte pe scurt să vă spun că propunerea Comisiei de această dată, spre deosebire de ultimii 10-15 ani, mi se pare că este cea mai bună propunere pe care am primit-o. Metodologia e bună, obiectivele sunt bune, este foarte clar, de asemenea, în um, armonie cu obiectivele fixate aici, în această comisie și la Consiliu. Uh, știm foarte clar care sunt provocările cu care ne confruntăm, nu trebuie să uităm faptul că trebuie să primim totul în ansamblu și să nu ne pierdem în detaliu. Aceste linii directoare au sens doar când uh, mecanismul a Europei e pus în funcțiune și acesta se va realiza doar dacă cadrul financiar e cel adecvat și nu are rost să repetăm la nesfârșit acest lucru. Astăzi vom discuta un al doilea dosar în cadrul uh, financiar și putem intra mai în detaliu referitor la acest subiect. În ceea ce privește transparența, nu intru în detaliu când privine, în ceea ce privește anumite studii care fac trimitere la experiența acumulată în trecut, există pericolul că, punem, că investim 80% din resursele noastre în studii și prea puțin în proiecte concrete. Ar trebui așadar să fim ceva mai judicioși în ceea ce privește studiile. Când vine vorba de amendamentul 44, cred că aici trebuie să găsim un echilibru între protecția mediului și o anumită coerență nu putem uh, arunca cu fonduri în stânga și în dreapta pentru uh, uh, în cele din urmă să finanțăm un proiect care nu are sens. În cele din urmă aș dori să abordez relația noastră cu statele membre. Știm că, pe de-o parte, o centralizare uh, întărită e așteptată din partea Comisiei, pe de altă parte știm că anumite state membre ar dori mai degrabă să decidă ele cum cheltuiesc fondurile și să le investească acasă. Și trebuie să evităm acest lucru. Iată de ce cred că este important uh, să ne gândim și la proiectele pe care le-am uh, realizat în trecut, să îmbunătățim metodologia Poate că um, am putea realiza o revizuire la jumătatea perioadei, o revizuire intermediară. Mulțumesc! Doamna Iala Sender, mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă alătur celor care au mulțumit raportorilor pentru munca depusă și pentru analiza făcută în ceea ce privește metodologia și anumite alte aspecte. Evident, dialogul a fost deschis, a fost lansat prin această propunere de a revizui metodologia și anumite aspecte, o propunere rezonabilă pentru a elimina orice neajunsuri sau anumite uh, elemente care au fost uh, uitate și care trebuie adăugate în text, spre exemplu insulele Canare. S-a menționat acest lucru adinaori. Și poate că nu se știe faptul că Există deja anumite sisteme binodale care sunt uh, deja organizate, de aceea ar fi poate bine să facem această analiză și să vedem cum anume putem integra aceste elemente în text, putem integra această regiune în sistem. De asemenea, aș dori să subliniez anumite neajunsuri totuși. Eu am senzația că uh, există o serie de proiecte europene în acest sens care au fost uh, știu, acceptate, analizate de către experți, de cei care s-au ocupat de aceste subiecte și care până la urmă au dispărut din decor. O, anumite părți, din anumite coridoare, din anumite regiuni, anumite părți apar, altele dispar cele care sunt, spre exemplu, situate la frontieră. Uh, nu uitați că aici e vorba de un proiect totuși la nivel european și unul din aspectele pe care ar fi bine ca la Comisie să le clarificăm în așa fel încât să nu pierdem din vedere această dimensiune europeană, faptul că e nevoie de un consens și că în momentul de față, prin, uh, știu eu, din anumite motive care poate nu sunt chiar atât de importante, să pierdem această dimensiune europeană. Nu uitați că traversăm și o perioadă de criză și trebuie să susținem astfel de proiecte, pentru că e adevărat că statele la nivel național sunt uh, îndatorate, chiar și în Germania. În Germania există o datorie, uh, poate nu așa de mare ca la noi, dar există. Și ne putem descurca prin această dimensiune europeană. Aceasta este calea de urmat. Putem rezolva aceste probleme pe calea europeană. Despre asta discutăm. Despre asta discutăm aici în Parlament, chiar dacă, așa cum spunea și domnul Groș, nu discutăm asta nu numai în Parlament, ci și în alte domenii. Și aș vrea să întărim această posibilitate de rezolvare a conflictelor prin anumite structuri care trebuie să fie instituite. Și mă uit la cele două regulamente care au fost prezentate în comun de către Comisie și care ne-ar putea evita anumite dificultăți care, de fapt, provin din faptul că cele două anexe trebuie prezentate împreună. Thank de Bacher. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc uh, raportorilor, dar aș dori să fac câteva observații în legătură cu uh, amendamentele pe care le voi depuse. Domnul Vandal a vorbit deja amendamentul 44 în legătură cu lucrurile de infrastructură și natura. un alt uh, aspect este integrarea ONG-urilor uh, sunt tot felul de proceduri, trebuie să se rezolve problema cât mai devreme, înainte de uh, faza de planificare să nu trebuiască suspendate lucrările. Apoi se pun, avem o listă a porturilor uh, interne, deci fluviale. Avem o listă cu porturile maritime, dar cele fluviale se află pe o hartă care nu e clară, de aceea trebuie clarificate lucrurile. În ceea ce privește transporturile feroviare, Există anumite specificități tehnice uh, care nu sunt menționate în text uh, Cred că lucrurile trebuie clarificate. Uh, ideea coridoarelor este una bună, dar trebuie să fie concretizată în mod vizibil și să se evite uh, complicațiile birocratice. Un alt aspect de asemenea important este legătura cu mecanismul de interconectare a Europei și acest lucru este posibil doar dacă sunt la dispoziție suficiente mijloace financiare. De aceea trebuie să facă apel la adresa statelor membre ca bugetul pentru transporturi să se regăsească suficiente fonduri pentru um, această interconexiune, interconexiune uh, europeană avem, bineînțeles, obligațiunile uh, care ar putea fi folosite pentru a implica investitorii privați. Iată aspecte care trebuie văzute uh, pentru a evita uh, repercusiunile negative. Bravo, uh, s Doamna Sențatova. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, propunerile celor doi, celor doi raportori îmbunătățesc uh, propunerea comisiei pentru că um, uh, sunt specifice. Uh, se vorbește despre valoarea adăugată europeană, despre criteriile de eligibilitate și metodologia despre, uh, pentru evaluarea proiectelor de interes public. Sunt aspecte pe care le prețuiesc în mod deosebit Mă bucur că se face și legătura cu Cartea Albă privind transporturile, dar aici poate ar trebui să punem mai mult accentul pe necesitatea de coeziune, de o mai bună coeziune economică și socială, dar și teritorială. Deci, amendamentele ar trebui să fie uh, mai specifice în legătură cu acest aspect și, de asemenea, uh, în ceea ce privește obiectivele pentru 2020 și 2050. Doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit și eu pe raportori. Voi începe cu uh, observație privind metodologia. Am văzut că în amendamentul 11 cei doi raportori uh, își propun să îmbunătățească metodologia utilizată de către comisie uh, Uh, și se face referire la această metodologie, cred că este important atât pentru transparență cât și pentru o viitoare revizuire, așa cum spunea domnul Groș, la mijloc de termen. Este important să avem metodologia utilizată de comisie inclusă ca anexă în acest regulament. O altă observație pe care aș dori să o fac este faptul că susțin și eu, la fel ca și uh, colegii uh, mei, care au luat cuvântul anterior, faptul că lista porturilor interioare ar trebui de asemenea incluse într-o anexă uh, la regulament. Deci uh, porturile interioare să fie prezente și într-o anexă, în mod explicit, și nu doar uh, în hărțile aferente regulamentului. Un alt uh, punct este faptul că voi propune prin niște amendamente ca includem uh, conurbația Galați-Brăila-Măcin uh, din România ca nod urban, iar portul, porturile Galați și Brăila ca porturi fluviale în rețeaua nucleu, în rețeaua Core Network. De asemenea, cred că este important să alocăm prioritatea necesară multimodalității Uh, și să solicităm uh, ca să fie o prioritate pentru implementarea regulamentului uh, asigurarea legăturilor dintre calea ferată, infrastructura rutieră și porturile interioare. Repet, porturile interioare nu sunt suficient de bine reflectate în actuala propunere a Comisiei. De asemenea, în ceea ce privește statele membre periferice, mai ales acolo unde este vorba de o frontieră lungă între Uniunea Europeană și alte state vecine, este important să nu existe doar un unic punct uh, de frontieră. Și ultimul punct, domnule președinte, în ceea ce privește noile state membre, aș dori să fie mai prezente, în special în rețeaua nucleu și de aceea voi veni cu câteva amendamente specifice. Mulțumesc! Thank you very much. Next for the commission is Mr. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Bachet din partea Comisiei care va putea face, sunt sigur, dovadă, da dovadă de aceeași disciplină ca și deputații. Dar, iată, sunt uh, mari inimos și vă dau 5 minute pentru răspunsuri. Mulțumesc mult, domnule președinte. Uh, Comisia uh, mulțumește uh, coraportorilor pentru acest raport care continuă spiritul propunerii Comisiei uh, de a avea o rețea TNT la nivel european mai eficientă, mai durabilă, uh, și care să oferă un cadru mai uh, eficient pentru proiectele și politicile de infrastructură, pentru ca acestea să se completeze în cadrul unei dimensiuni europene. Textul uh, se regăsește deci îmbunătățit. Mulțumesc raportorilor pentru asta și sunt sigur că și amendamentele deputaților vor îmbunătăți și mai mult textul. Există anumite amendamente pe care încă le discutăm cu raportorii în ceea ce privește evaluarea de impact de mediu uh, și evaluarea privind schimbările climatice. Deci sunt anumite aspecte uh, și inițiative în curs din comisie și alte organisme europene care trebuie, uh, în legătură cu care trebuie văzută care este compatibilitatea cu acest text în detaliu. Bineînțeles, nu trebuie să uităm și consecințele administrative ale tuturor acestor evaluări care trebuie analizate cu atenție. Două um, aspecte menționate de mai mulți deputați uh, ne îngrijorează puțin. E vorba, pe de o parte, de uh, revizuirea uh, rețelei autostrăzilor mării. În 2013 se va adopta anumite aspecte ale Uh, aceste legislații, deci a cere o revizuire în profunzimea a acestei legislații în 2013 nu mi se pare foarte um, logică, dar uh, vom continua discuția cu raportorii pentru a vedea uh, un, în ce direcție poate să evalueze. Apoi, în legătură cu um, căile navigabile fluviale, bineînțeles trebuie să se respecte condițiile de mediu, în același mod ca și pentru celelalte tipuri de transport. Cred că amendamentul 44 depășește intenția generală de a, respecta, de a se respecta uh, necesitățile de mediu ale noilor texte legislative, pentru că, de fapt, se implică o interzicere a rețelelor pe căile fluviale, majoritatea rețelei fluviale. Și sper că uh, vom uh, putea coopera cu raportorii sau uh, um, pentru a avea sugestii pentru a atinge obiectivele și pentru a nu se menține o interzicere totală a proiectelor pentru căile navigabile fluviale. În legătură cu două aspecte, Comisia este impresionată de um, ce au făcut raportorii în legătură cu coridoarele. Raportorii au îmbunătățit foarte mult textul, el devine mai concret, mai operațional uh, și se includ noi actori la nivel local și regional. Ne bucurăm de acest lucru. Deci, în legătură cu coridoarele, considerăm că textul a evoluat uh, uh în mod absolut pozitiv. Apoi, uh, în legătură cu metodologia, ne bucurăm că raportorii au uh, reținut, au aplicat în mod foarte consecvent metodologia uh, comisiei. Sunt puține modificări la, cărți, la hărți și acestea sunt bine um, justificate în conform literei și spiritului metodologiei. Și mă bucur că um, deputații sunt gata să urmărească această metodologie și sunt sigur că hărțile vor fi îmbunătățite în urma uh, cooperării cu dumneavoastră și rețeaua va rămâne cre, uh, credibilă, realistă și uh, ușor de implementat și deci o bază solidă pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cumuțacos! Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această discuție. Aș dori să mulțumesc celor care s-au exprimat în mod pozitiv și aș vrea să mulțumesc chiar și mai mult celor care au exprimat anumite critici, pentru că sunt anumite argumente de care va trebui să ținem seama pe viitor. Acum, în ceea ce privește diferitele aspecte care au fost evocate, aș spune rapid, le-aș trece în revistă rapid am să încep cu subiectul cel mai important, și anume finanțarea, finanțarea acestor proiecte precum și posibilitatea pentru statele membre de a contribui la această finanțare. Noi aici prezentăm, de fapt, caroseria mașinii. Și mașina, chiar dacă e super echipată, nu o să poată funcționa dacă nu are și un motor la înălțime, iar motorul în acest caz, de fapt, reprezintă finanțarea. Și aici știm că mai avem două probleme de rezolvat. Dezbaterea referitor la bugetul 2014-2020 și instrumentul referitor la conectarea Europei, facilitatea de conectare a Europei, care și el este uh, un instrument în dezbatere. Un alt aspect la care ne putem referi îl reprezintă euroobligațiunile. Toată lumea știe, pentru că urmărește acest lucru de aproape, faptul că ne dorim o îmbunătățire a situației în acest sens. Această dezbatere nu noi suntem cei pe care o putem avea uh, referitor la liniile directoare. Știm că e un subiect important, dar oarecum dincolo de textul nostru, în afara textului nostru. Acum, de ce am adăugat noi definiții în text? Am făcut acest lucru gândindu-ne la un lucru. Toți colegii, toți cei care participă la acest efort, trebuie să aibă o imagine per ansamblu. Trebuie să știe clar despre ce discutăm. În așa fel că să fim cu toții de acord asupra conceptelor pe care le utilizăm. Spre exemplu, valoarea adăugată la nivel european, intermodalitate, și așa mai departe. De aceea sper eu că ceea ce am făcut noi și anume introducerea acestor definiții va face în așa fel încât textul să fie mai pe înțelesul tuturor. Acum, ceea ce privește autostrăzile care merg înspre coastă, spre mare. Autostrăzile mării. E bine, e adevărat că această dimensiune maritimă nu poate fi subestimată în text. Evident că e nevoie de amendamente în acest sens, putem discuta și ideea este să nu subestimăm aceast, acest uh, transport maritim care uh, protejează mediul, respectă mediul înconjurător. Acum, în ceea ce privește societatea civilă. E bine, care este punctul nostru de vedere? Ideea este că aceste proiecte trebuie să fie concretizate. Concretizarea acestora trebuie să fie facilitată. În momentul în care se lansează un proiect, e bine să rezolvi încă de la bun început toate dificultățile, în așa fel încât să existe armonie și înțelegere între toți actorii implicați. Astfel doar proiectele pot să avanseze, să se concretizeze. Și, în final, aici și concluzia mea, m-aș referi la metodă, la metodologie. Evident, noi nu am urmat această metodologie cu ochii închiși, fără să ne fi gândit la ceea ce propune Comisia, fără să fi analizat ceea ce propune Comisia. De aceea am avut o dezbatere, o audiere publică care a fost organizată și care ne-a permis să ajungem la diferite concluzii, iar aceste concluzii le-am integrat, le-am respectat. De aceea există uh, amendamente care respectă pe deplin această logică a, a, metod, a metodei de lucru. Și în acest cadru, chiar dacă aici figurează, spre exemplu, portul din Heraclion, asta nu s-a întâmplat pentru că raportorul era grec. Nu, nimic de a face una cu alta, ci pentru că s-a ajuns la această concluzie ca urmare a dezbaterii care a avut loc. De aceea s-au făcut anumite modificări. Dacă mai sunt și alte amendamente care respectă această metodă, care nu schimbă pe deplin uh, textul, atunci sunt gata să discutăm despre aceste amendamente. Apoi, Croația. Trebuie să ne gândim la acest element. Știm că și Croația va adera cât de curând la Uniunea Europeană și va deveni un membru de plin al Uniunii Europene. Și poate că ar fi bine să avem aici o clauză de flexibilitate, în așa fel încât să putem integra ulterior și Croația eventual la o lectură, la a doua lectură, eventual la a treia lectură, putem să vedem cum putem integra acest element. Acum, amendamentul 44. Am fost foarte atenți la cele spuse de colegi pe de marginea acestui amendament și vă asigur că sunt pe aceeași lungime de undă cu dumneavoastră. O soluție există și ea este cu siguranță realistă. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile la discuție și vom avea ocazia să revenim asupra acestor subiecte și să le dezbatem. Vă mulțumesc, dragi colegi. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră constructive. După cum a spus și colegul Cumuțaco, sunt deose pentru acele contribuții care nu le-aș numi critice, ci mai degrabă contribuții menite să ne ambiționeze să uh, ne desfășurăm și mai bine activitatea. În ceea ce privește, încă o dată, metodologia, cred că Colegul Cumuțacu s-a subliniat foarte clar care era obiectivul nostru pe care am încercat să-l atingem. Aș dori, în legătură cu acest aspect, să vă spun ceva pe care poate dumneavoastră nu știți, și anume cum a venit uh, această inițiativă. Atunci când vă întoarceți înapoi în țară, în circumscripție, adesea se primesc uh, numeroase plângeri, numeroase întrebări referitor la de ce totul e atât de prost. Și vă rog să fiți sinceri vis-a-vis -vis de alegătorii dumneavoastră de la fața locului, să le spuneți foarte clar cum s-a ajuns în această situație. Nu e vorba de rezultatul activității noastre din ultimii, ultimele trei luni, ci rezultatul activității noastre din ultimele, ultimii doi ani. Uh, Comisia a implicat statele membre. Acestea erau implicate atât în metodologie cât și în uh, proiect în ansamblu. Acele state membre care doresc uh, să părăsească proiectul și au o părere negativă, vă rog, reamintiți-vă că și dumneavoastră ați participat. De asemenea, este foarte important să luăm o poziție și noi în calitate de Parlament. Cu siguranță ați, sunteți la curent ce a făcut Consiliul cu propunerea Comisiei. Reiese că nici nu se putea să fi primit o propunere mai bună. În uh, punctele decisive, punctele nevralgice, acolo unde e nevoie de îmbunătățiri, unde e durabilitatea, unde e caracterul exemplar, acolo a venit Consiliul și a subminat totul. Uh, noi, în calitate de Parlament, ar trebui să luăm poziție și să încercăm să direcționăm uh, acest echilibru de forțe înspre noi. Și iată, tocmai din motive strategice, vă rog, acordați-ne sprijinul dumneavoastră. Din propunerea Comisiei reiese foarte clar că Mijloacele de transport favorizate sunt căile ferate, înainte de toate, și căile navigabile interne. Eu sprijin această abordare, e una bună. Și dacă nu aș considera această propunere ca fiind bună, suntem suficient de democrați pentru a accepta și opiniile cu care nu suntem de acord, dar mi se pare de această dată o propunere bună. O altă rugăminte adresată colegelor și colegilor noștri care sunt raportori referitor la mecanismul conectarea Europei, aveți nevoie de sprijinul nostru de plin. Și e adevărat, trebuie să mergem mână în mână cu conectarea Europei. Și este necesar să primească sprijin suficient din partea noastră uh, pentru a pune în funcțiune cele descrise de colegul Cumuțacos ca reprezentând motorul autoturismului și împreună vom face tot ce putem în acest sens. În cele din urmă, rog încă o dată Comisia să faciliteze accesul la sistemul TNT. Acest lucru ar uh, veni în întâmpinarea întrebărilor colegilor, uh, îndeosebi în ceea ce privește hărțile și eu împărtășesc părerea lor referitor la nebulozitatea în care se află totul. Iată, rog Comisia să ne faciliteze accesul și aștept cu nerăbdarea dezbaterea ulterioară. Mulțumesc! Mulțumesc! Data limită pentru depunerea amendamentelor este 28 septembrie și vom analiza uh, amendamentele pe 5 noiembrie și în principiu vom vota pe 27 noiembrie. Deci vă mulțumesc tuturor. Vom face o scurtă pauză în așa fel încât să ne reorganizăm în sală și vom trece la subiectul următor. Okay, colleagues, if we can go on to the next item on the agenda, which is the exchange of views with... Dragi colegi, haideți să trecem la schimbul de opinii cu raportorii Parlamentului pentru cadrul financiar multianual, domnul Böge și domnul Calfin. Welcome you both um, to our... Aș dori să le urez amândurora bun venit la ședința noastră. Uh, și aș dori să-i rog să ne informeze referitor la situația actuală a negocierilor în curs de desfășurare care au avut loc la Consiliul de Afaceri Generale de la Nicosia. Suntem cu toții dorni să aflăm noutățile, îndeoseb cele privitoare la domeniul transporturilor și la mecanismul conectarea Europei. Și uh, noi credem că Mm, conectarea Europei joacă un rol esențial în uh, creștere și în uh, depășirea actualei crize economice și financiare. Iată, suntem extrem de dornici să auzim ce aveți să ne spuneți. Nu cred că exagerez când spun că ne temem un pic în această comisie parlamentară că mecanismul conectarea Europei, într-un fel sau altul, va fi diminuat sau chiar uh, eliminat complet. Și iată, dorim să aflăm noutăți în acest sens. Prin urmare, aș dori să vă rog să începeți. Nu știu cine dorește să ia cel din tâi cuvântul, nu știu, aveți o ordine în care procedați. Ne-am gândit să vă alocăm 10 minute fiecăruia. Și aș dori să încep cu domnul Calvin. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru invitația de a lua parte la ședința comisiei dumneavoastră. Cred că intrăm la ora actuală într-o etapă unde Parlamentul trebuie să aibă o poziție coordonată și clar definită referitor la CFM. Domnule președinte, vor, vorbați de negocieri și vorbați de temeri în acest sens. Nu aș folosi primul termen, pentru că nu negociem cu Consiliul, am să vă explic mai îndeaproape ce anume facem și, de asemenea, vă împărtășesc temerile. Consiliul încă nu a adoptat o poziție și uh, având în vedere că nu a făcut încă acest lucru, știm cu toții cum ia Consiliul deciziile, s-ar putea să se ajungă la un compromis care să nu aibă niciun sens și să nu fie coerent. Înainte așadar de a-și finaliza poziția, va fi foarte greu uh, să ghicim, să anticipăm ce va face Consiliul. După cum ați spus, săptămâna trecută am fost invitați să luăm parte la întâlnirea uh, Consiliului de Afaceri Generale, o, o ședință informală organizată de președinția cipriotă la Nicosia. Singurul subiect pe ordinea de zi a fost cadrul financiar multianual. Există um, două vești care putem spune că ne parvin de la această întâlnire. Am să vi le comunic și să vă spun care e părerea noastră pe care am discutat-o la întâlnirea Comisiei de Bugete în această dimineață. În primul rând, domnul Van Rompuy, președintele Consiliului European, va convoca o ședință extraordinară în luna noiembrie a Consiliului. E vorba foarte probabil de 22-23 noiembrie. Și această ședință se va ocupa îndeosebi cu CFM. Până acum acest subiect a fost uh, abordat de ședințe variate ale Consiliului și nu a fost niciodată discutat îndeaproape. În următoarea întâlnire a Consiliului din octombrie, ideea de bază era să se discute despre stabilitatea financiară și aceasta urma să fie propunerea domnului Barroso referitor la Uniunea Bancară și CFM era punctul 2 pe ordinea de zi. Din experiența noastră de până acum reiese că atunci când e un uh, Uh, subiect important de discutat, atunci un al doilea subiect mare e pus deoparte și nu e niciodată discutat așa cum se cuvine. Așadar, în noiembrie se va organiza un consiliu extraordinar care se va concentra exclusiv asupra cadrului financiar multianual. Ideea Consiliului este să vină cu un fel de acord general până la sfârșitul acestui an. Lucru de lăudat, deoarece și noi am dorit să se ajungă la un acord cât se poate de repede atunci uh, se va putea demara legislația, se va putea adopta legislația care trebuie adoptată la nivel european și național. Și trebuie să facem acest lucru dacă dorim ca din 1 ianuarie 2013 să abordăm uh, problemele cu adevărat importante. În al doilea rând, Consiliul, fără a da dovadă de mare entuziasm, a fost de acord să demareze negocierile referitor la temeiul juridic. Și cred că acest lucru este de, în, deoseb de interes pentru Comisia Trans. Acest lucru înseamnă că negocierile referitor la temeiul juridic privind mecanismul conectarea Europei ar trebui să înceapă atunci când noi și Consiliul suntem uh, pregătiți. Uh, aceasta e situația la ora actuală. Nu știu uh, cum stă conectarea Europei în Consiliu la ora actuală. Am primit un refuz în ceea ce privește problemele legate de ocuparea forței de muncă, unde doamna Pervonș Peres e gata și a propus de începerea dialogului cu Consiliul, dar Consiliul a dat un răspuns negativ. La întâlnirea informală de săptămâna trecută, ne-am pus de acord că se va începe discutarea tuturor dosarelor, bineînțeles, fără a fi finalizat. Există două puncte cheie care au fost discutate în Cipru. În primul rând, metodologia și cum pot, cum interacționează Parlamentul și Consiliul. Părerea mea este că miniștrii se tem să demareze procesul. Um, având în vedere că avem 75 de temeri juridice, să începem negocierile referitor la CFM, am încercat să le, exprim, să le explicăm că se poate controla procesul, că este sub control, deoarece dacă, în primul rând, miniștrii nu au mandat de a fi de acord, nu pot fi de acord și, în al doilea rând, am adoptat principiul că nimic nu e stabilit până ce nu e totul stabilit. Așadar, s-ar putea, putea discuta de un punct de cotitură ar putea fi pre, presupus de reînceperea negocierilor. În continuare, șefii de stat și de guvern e foarte probabil să se concentreze și asupra datelor din CFM, și au afirmat că s-ar putea concentra și asupra unor altor domenii. Încă o dată, poziția Parlamentului este că, indiferent de ceea ce decide Consiliul, conform procedurii de codecizie, e necesar acordul Parlamentului, deoarece Parlamentul are rol de colegislator și ei pot uh, decide orice pachet legislativ doresc, dar în cele din urmă Parlamentul nu va fi de acord să fie pus în fața unui fapt împlinit și să uh, îi se prezinte un acord uh, care să nu poată fi negociat. Am exagerat poate puțin poziția, deoarece nu e una formală, însă corespunde principiilor generale ale Parlamentului. Am spus că Parlamentul nu va lua în considerare acordurile între șefii de stat și de guvern până ce nu avem un acord de ansamblu. Dacă ne putem menține această poziție puternică, cred că va spori șansele Parlamentului de a influența procesul în ansamblu său. Cel de-al doilea punct discutat referitor la fond Președinția cipriotă a prezentat un document rezultat al consultărilor bilaterale între statele membre organizate pe parcursul verii. Sunt convins că dacă nu ați parcurs documentul până acum, ne vom asigura să, că îl veți primi. Cred că secretariatul poate să îl obțină. E vorba de un document uh, pe care l-am putea numi o provocare. Există câteva idei exclusive, nu putem îndeplini toate obiectivele stabilite acolo și există multe puncte uh, care nu sunt negociabile pentru multe state membre. De exemplu, unul din punctele de îngrijorare pentru Parlament reprezintă faptul că uh, se spune că dacă nu există niciun acord pentru a majora bugetul, există, uh, prin urmare, un acord de a diminua. Eu, personal, nu am văzut niciun acord de acest fel și Consiliul este divizat în acest sens. Acest lucru exagerează dar poziția statelor membre. În al doilea rând, acest document afirmă că dacă se vor face uh, reduceri, acestea vor fi, fa- vor fi făcute în cadrul tuturor politicilor. În ceea ce privește um, chestiunea de stabilitate financiară, e așa numitul haircut. Parlamentul nu cred că e dispus să accepte acest lucru până acum. Poziția noastră a fost că nu acceptăm uh, reduceri și dacă în cele din urmă Consiliul va dori să prezinte un buget uh, diminuat, atunci i-am recomandat Consiliului să reconsidere politicile și ce politici pot fi realizate cu un buget diminuat, pentru că nu se pot realiza toate. Mecanismul Conectarea Europei a primit, uh, a beneficiat de atenție deosebită. Se, se pare că nu există sprijin pentru rețea de telecomunicații, iată de ce, ar fi bine, ar fi o, o idee bună să fie eliminat. Încă o dată, eu nu am văzut un acord de acest fel, cum că rețelele de comunicații nu ar fi importante. Ca să nu mai vorbim de faptul că am dori să vedem un buget care este un instrument pentru a crea noi locuri de muncă, nu doar o uh, hârtie. În cele din urmă au observat de asemenea că este greu să fie incluse cele 10 miliarde în uh, mecanismul conectarea um, Europei. Care ar trebui să fie luat de la fondul de coeziune? Acestea sunt așadar punctele discutate. S-a vorbit despre reducere, despre eliminarea acestora. E un document interesant. V-aș recomanda să-l parcurgeți. E vorba de 3-4 pagini. Așadar, eh, în ceea ce privește conținutul, fondul, Consiliul are o părere divizată referitor la cele aspectele legate de buget și de cadrul financiar multianual. Președinția va va deschide o altă căsuță de negocieri. Nu știm care va fi abordarea lor. Cred că nu vom relua abordarea președinției daneze de a include totul în căsuța de negocieri, pentru că acest lucru limitează posibilitatea Parlamentului de a negocia în mod corespunzător. Un alt punct pe care de asemenea aș dori să vi-l aduc la cunoștință reprezintă faptul că concluziile Consiliului uh, sunt pregătite, sunt elaborate conform tratatului de la Lisabona de președintele său, de domnul Van Rompuy. În uh, situația de față, nu există un mecanism uh, pentru a demara negocieri cu președintele Consiliului. Omologul nostru nu este în orice caz reprezentat de președintele Consiliului. Acestea sunt uh, opțiunile. Trebuie să vedem așadar care sunt, care e marja noastră de manevră. Parlamentul trebuie să spună foarte clar că nu vom accepta niciun acord asupra căruia nu suntem consultați în prealabil. Și vom revizui orice acord uh, stabilit. Acestea sunt așadar ultimele evoluții de săptămâna trecută. Mr. Borg. Yeah, thank you, Chair. Of course, uh, only a few... Uh, Domnul Böge, mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații în completare. Echipa de negocieri este foarte unită în toate punctele de vedere. Nu vor apărea probleme în a atinge un uh, rezultat uh, pozitiv în ceea ce privește noul cadru financiar și noile uh, elemente pentru gestionarea bugetului anual. Doresc mai întâi să spun, domnule președinte, că apreciem întotdeauna invitațiile din partea președinților de uh, comisii, uh, pentru că sunt mesaje pozitive pe care le primim din partea dumneavoastră. Ne bucurăm mult de această cooperare. Cu Consiliul pentru Afaceri Generale uh, avem un mm, proiect pilot care a fost uh, hotărât în uh, cadrul negocierilor cu uh, președințiile maghiare, daneză și poloneză. Vedem acum care vor fi rezultatele finale. Este un proiect pilot foarte important pentru că pentru prima dată în istorie delegația Parlamentului a fost invitată să participe la schimbul de opinii din, și la discuția din Consiliul uh, de afaceri generale. Deci, eu cred că dacă avem deja un. Uh, am, am făcut un pas uh, um, în, în acest spre această sală, nu ni se mai putea închide ușa în nas. Uh, și cred că trebuie să continuăm să cooperăm, să discutăm uh, și uh, nu doresc, dorim să mai apară situația în care să primim o propunere la care putem să putem spune doar da sau nu. Deci uh, am învățat, acest proces de învățare în cadrul Consiliului ne va ajuta încet, încet să ne înțelegem mai bine și să negociem mai bine. Mai ales în uh, domeniile uh, în care se aplică uh, procedura de asentiment al Parlamentului. Andreas Mavroiades va uh, fi prezent uh, de altfel la Strasbourg. Ce este clar este faptul că Trebuie să există o separație clare între programele care intră în domeniul codeciziei uh, și procedura privind cadrul financiar multianual. Secretariatul de altfel a pregătit un dosar care arată clar ce intră în cadrul procedurii cadrului uh, financiar multianual și ce intră în programele uh, supuse codeciziei. Noi nu vom interveni în programele care intră în codecizie. Vom respinge astfel de tentative pentru că ele sunt de domeniul dumneavoastră. Bineînțeles, dacă aveți nevoie de ajutorul nostru pentru uh, a vorbi despre cifre sau a atinge anumite obiective de calitate, bineînțeles, vom fi la dispoziția dumneavoastră. Sentimentul meu personal nu doresc să provoc sau să fiu critic față de Consiliul pentru Afaceri Generale, um, este că procedura este foarte utilă, dar am impresia că faptul că se tot vorbește în Consiliul pentru Afaceri Generale despre necesitatea de a accelera discuțiile în legătură cu programele um, gestionate prin codecizie este necesar pentru că um, responsabilitatea Consiliului pentru Afaceri Generale nu, mai, uh, nu va mai fi aceeași. Bineînțeles, trebuie să respecte uh, tratatul de la Lisabona în ceea ce privește această procedură. Este foarte important ca uh, este foarte important faptul că domnul comisar Lewandowski a declarat faptul că Comisia își menține poziția în legătură cu cadrul financiar multianual și atât. În ceea ce privește președinția cipriotă, în ceea ce privește acest document, uh, Uh, este o provocare faptul că statele membre spun acum mai clar ce doresc. Nu doar țările care doresc o reducere de 100 de miliarde, dar în același timp uh, doresc uh, strategia pentru creștere și crearea de locuri de muncă. Comisiile noastre își transmit avizele pentru raportul interimar și vorbesc despre prioritățile lor, nevoile lor și exprimă poate diferențele între ce se întâmplă între cifrele stabilite de Consiliu pentru buget și discrepanțele cu anumite declarații sau chiar obligații politice ale Consiliului European sau ale Consiliului în alte formațiuni din trecut. E important pentru că Parlamentul trebuie să aibă o poziție fermă în acest proces în următoarele săptămâni, pentru a nu se dea apoi vina pe noi că noi uh, depășim anumite limite, plafoane și nu respectăm obligația de consultare. Trebuie să amintim faptul că avem anumite responsabilități, politi responsabilități politice, obligații Consiliul European se întâlnește doar o dată la trei luni și trebuie văzute lucrurile și în acest context. A fost... Uh, s-a întâmplat un lucru hazliu. Am avut prezentări foarte bune de la vorbitori din afară, la China, și ni s-a explicat cât de important este banda largă pentru creștere și crearea de locuri de muncă în Europa și apoi Am uh, întrebat președinția dacă astfel trebuie să schimbăm documentul și uh, în funcție de asta. Nu putem doar să spunem ne concentrăm pe infrastructură, pentru rețelele energetice cruciale pentru viitor și uităm telecomunicațiile. Nu se poate. Acestea nu pot fi compromisuri realiste. În ceea ce privește procedura în curs, doresc să vă amintesc faptul că pregătim în momentul de față um, raportul interimar. Prima variantă va fi um, disponibilă pe 14 sau 17 septembrie. Prima discuție va avea loc pe 19 la Comisia pentru Bugete și termenul limite pentru amendamente din partea membrilor Comisiei și avizele, pentru avizele din partea diferitelor comisii va fi uh, 26 septembrie. Apoi va urma un alt pas pentru a ne corecta, a ne ajusta uh, proiectul de raport, pentru că nu știm ce se va întâmpla pe 24. Poate va supune un nou document la uh, Consiliul pentru Afaceri Generale. Vor fi oare întârzieri? Deci cred că procedura trebuie să fie foarte flexibilă, să se bazeze pe ce se întâmplă pentru a reacționa foarte rapid. Votul uh, în Comisia pentru Bugete e prevăzut pentru 10-11 octombrie și în plenară să se um, voteze la, la a doua plenară din octombrie. Deocamdată nu știm ce se va întâmpla cu mini-plenara. De, deocamdată, cealaltă posibilitate era să se Uh, voteze în noiembrie, la sesiunea din noiembrie, dar va fi prea târziu. Va fi după Consiliul European și se închide, se, se, se um, elimină posibilitatea negocierilor cu președinția între octombrie și noiembrie și nu se permite Consiliului să reacționeze uh, cum trebuie la poziția Parlamentului. Deci, în orice caz, avem nevoie de o procedură flexibilă cu diferite etape Poate va fi nevoie să ajustăm raportul inițial pentru a reacționa la ce se întâmplă de cealaltă parte a mesei uh, de negocieri. Vom continua, bineînțeles, și întâlnirile cu raportorii, mai întâi la Strasbourg, pentru a ne ține la curent ce se întâmplă la nivel legislativ și în cadrul procedurii legate de cadrul financiar multianual. Dar deocamdată cred că punctul de plecare pentru uh, Parlament este unul bun. Mm, părem, uh, în, în, din punct de vedere politic, uniți și uniți între comisii. Deci lucrurile cred că trebuie rezolvate la timp, pentru că doar astfel Parlamentul va avea o șansă de succes. Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, foarte mult amândurora. Doresc să vă informez de faptul că noi ne vom vota avizul pe 18 septembrie, deci vom transmite vi vom transmite imediat după aceea. Deci la timp. S-au înscris la cuvânt. Mai dorește uh, domnul Riche, domnul Alexander, Sander, domnul Cancea, mai dorește cineva? Mai întâi Dominic din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, colegilor pentru prezentarea lor și pentru implicarea lor de mai bine de 2 ani de zile în această luptă foarte dificilă. Uh, um, au bătut la ușă blindată, este ușa uh, cufărului uh, statelor membre, dar uneori, iată, reușesc să deschidă dialogul și -au, uh, au făcut eforturi imense. Noi suntem foarte interesați de facilitățile Connecting Europe, pentru că aceasta este posibilitatea noastră majoră de a participa la stimularea creșterii economice și a lupta împotriva șomajului și ocazie unică, bineînțeles, să reușim să facem să progreseze infrastructurile de transport în Uniune. Bineînțeles, uh, suntem puțin îngrijorați când auzim ce dificultăți există în legătură cu cadrul uh, global, țări care n-au plătit, uh, țările care sunt contributori neți și nu mai vor să fie și așa mai departe. Um, când uh, vorbim de 50 de miliarde, uh, această sumă reprezintă jumătate din cele 100 de miliarde pe care Consiliul vor să, cu care Consiliul dore, doresc să uh, scadă bugetul. Vorbim despre creștere, luptă împotriva șomajului, progres economic, dar apoi avem impresia că nu mai vorbim cu aceleași guverne când doresc să reducă bugetele. Ne ați spus adineauri că dați importanța uh, deschiderii uh, unei dezbateri tematice uh, cu Consiliul, deci pe teme, uh, este poziția dumneavoastră ca comisiile uh, în Parlament să lucreze pe fond și cifrele să nu fie abordate decât în cadrul uh, financiar multianual. Avem o problemă cu Comisia Regii care doresc să sustragă uh, fondurile pentru fondul de coeziune din uh, mecanismul uh, Uh, prevăzut de noi. Nu doresc să intru în detalii legate de cifre aici, dar eu am impresia că se face un fel de șantaj. Știu că... Uh, doresc să spun că dacă cei 10, cele 10 miliarde ies din sistemul de guvernanță centralizat, eu aș spune că s-ar exclude practic țărilor care beneficiază de fondurile de coeziune de la principiul teritorialității, pentru că orice finanțare de mecanism din afara coeziunii uh, rămân uh, finanțări uh, scăzute. E vorba de rate de finanțări egale sau superioare de, a, a, a, procentului de 50% din partea statelor membre. Deci, uh, coeziune, cofinanțarea este de 85% sau mai mult. Toată lumea știe cum se unde ajung uh, aceste investiții? Știm um, că se construiesc mai repede uh, infrastructuri de, uh, de, de de uh, proiecte de infrastructură relativ mici, nu proiecte europene majore. Și ar fi păcat ca țările care au cea mai mare nevoie să nu poată să beneficieze de aceste fonduri. Poziția Comisiei Regii, care, sincer, eu nu cred că apără interesele țărilor care beneficiază de pe urma fondurilor de coeziune, Problema este că s-a deschis un uh, trialog informal se va ajunge la acest dialog cu o poziție care ar trebui să fie poziția Parlamentului, dar, sincer, eu nu cred că această poziție va, reprezent, va fi reprezentativă pentru Parlament. Și noi, Comisia pentru Bugete, cred că uh, uh dumneavoastră, Comisia pentru Bugete, puteți uh, să liniștiți puțin apele și Comisarul Han, de altfel, a spus că e mai bine să se rămâne la o gestionare centralizată. Ar fi foarte păcat, cred eu, dacă Parlamentul ar veni cu propuneri separate și foarte diferite la trialogurile informale. Uh, deci trebuie neapărat să Uh, reîncepem comunicarea, să nu <laughs> uh, lucrăm în paralel în uh, direcții opuse, pozițiile noastre trebuie să se apropie din noi. Din nou, pentru că proiectul nostru european este comun, proiectul creșterii economice. Iată, sunt importante aceste lucruri. Mulțumesc, urmează doamna Iala Sender. Da, mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, merg în aceeași direcție cu cele spuse de domnul Riche. Vreau să mulțumesc tuturor pentru informațiile pe care le-am primit, mai ales în ceea ce privește progresele înregistrate și asta în ciuda dificultăților cu care ne confruntăm. Vedem că există totuși progrese în ceea ce privește recunoașterea din partea Consiliului asupra faptului că nu putem să continuăm așa, ci că trebuie să intrăm în acest dialog, să avem un schimb de opinii și, așa cum spunea colegul nostru, domnul Reiche, uh, problema pe care o avem în momentul de față este modul în care se iau deciziile, uh, modul în care se deschid sau nu anumite negocieri, modul în care putem participa sau nu la anumite negocieri. Um, trebuie să putem fi informați în așa fel încât să disipăm toate îndoielile care încă ar mai putea exista în momentul de față. Și acesta este punctul de vedere al coordonatorilor. Poate că ar fi bine să avem un fel de apel, apel care să fie lansat în așa fel încât să nu uitați că avem cam 80% din Parlament care așteaptă o decizie. O decizie care este negociată în afară și negociată de o comisie, de un președinte, știm cine anume negociază. Deci, să facem în așa fel încât acest prag de 80%, care deocamdată este în așteptare, să poată fi informat, așa cum spunea domnul Boghe și domnul Calfin. Deci, trebuie să atragem atenția asupra acestei probleme și să încercăm să o, să o soluționăm. Apoi, așa cum spuneau cei doi raportori, cei doi experți, e bine, aici trebuie să vedem despre ce anume discutăm. E vorba de acele 100 de milioane care în principiu aparțin fondului de coeziune și care ar trebui să fie sau n-ar trebui să fie incluse aici. Aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră. Noi Uh, evident, am încercat să obținem elemente de informare, să știm exact despre ce este vorba, așa că spunea și domnul Riche, e vorba de un fond care dorește să mențină un anumit procent în, de finanțare în uh, fondul de coeziune și să vedem exact cum anume toate aceste termeni, toate aceste uh, neîndoieli, uh, neînțelegeri care încă mai există ar putea fi limpezite? Să știm care sunt instrumentele, care sunt prioritățile, care este capacitatea noastră de a reacționa prin aceste proiecte, prin uh, fondurile de coeziune. Cum anume aceste fonduri vor fi utilizate? Însă, într-adevăr, încă mai avem multe de făcut. Deocamdată e vorba doar de o idee, de o amenințare nu prea concretă. Trebuie să vedem dacă aceste fonduri care se sustrag eventual de la fondul de coeziune ar putea fi utilizate pentru facilitatea conectarea Europei. Aceste fonduri dispar sau nu dispar sau cum anume se va întâmpla? Va trebui să obținem un răspuns concret. Și apoi sunt de acord cu tema aceasta a telecomunicațiilor care a fost deja evocată. Din punct de vedere istoric, e clar că există anumite companii care au uh, Uh, au o tradiție în acest domeniu, dar acolo unde există o problemă de coeziune, acolo unde avem o situație transfrontalieră, acolo poate că mai putem înregistra în continuare progrese. Și apoi, în ceea ce privește reducerea bugetului și acele scăderi la buget, uh, e și acesta un scenariu destul de neplăcut. Uh, poate că am putea stabili un lucru odată pentru totdeauna, că avem această facilitate de conectare a Europei, că avem finanțarea necesară, ca un minim, în așa fel încât să avem o rețea viabilă și acceptabilă și funcțională uh, în domeniul telecomunicațiilor, în domeniul mobilității, e, sau dacă nu facem asta, atunci parametrul va da greș. Deci acesta este scopul nostru, aceasta este miza discuției. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Meissner. Uh, v-aș ruga frumos, dacă sunteți de acord, să-i dați mai întâi voie colegului Camcean să discute, pentru că el va trebui să, să ia cuvântul, pentru că va trebui să plece. Și noastră urmați chiar după. Nu aveau dubii. Mulțumesc. Eram sigur că uh, colega va fi de acord. Îmi cer scuze, dar doream să profit de ocazie pentru a răspunde la provocarea Consiliului în mod analog. Eu sunt convins că dacă arde casa, dacă situația este dramatică, noi trebuie să Uh, reacționăm corespunzător. Uh, e vorba de discuție de noi de rețele uh, transeuropene, e vorba de proiecte de anvergură și, bineînțeles, în această comisie se discută despre aceste proiecte, să nu mai vorbim de telecomunicații. Toate aceste uh, raționamente legate de infrastructură Uh, necesită mijloace pentru a pune în practică proiectele. Să nu uităm că în statele membre și nici la nivelul uh, regiunilor nu mai sunt bani, uh, nu mai e un leuț. În orice caz, în unele părți ale Uniunii Europene. Dar Europa trebuie să fie solidară. Avem două posibilități. Sau luăm banii aceștia puțini și în loc să-i distribuim sub formă de grant, adică să le, să-i facem cadou, putem să folosim acești bani în alt mod. vă voi da un exemplu. Un exemplu la scară mică, dar care poate explica principiul. Anul trecut uh, am aprobat un fond pentru economiile de energie. S-a creat uh, Uh, un fond de 220 de milioane și apar inițiative, proiecte valide pentru că apoi uh, trebuie um, trebuie restituiți banii, deci proiecte valide, nu proiecte care rămân pe hârtie. Deci, să se găsească astfel de mecanisme pentru diferite tipuri de infrastructură pentru uh, a găsi, deci, uh, fonduri mm, pentru a participa la investiții Altă posibilitate este garanția prin project bonds, deci obligațiuni de proiecte uh, folosite ca garanții pentru anul acesta și anul următor, dar această inițiativă trebuie să se devină una definitivă și uh, pentru uh, perioada 2014-2020, deci o inițiativă importantă de finanțare pentru a oferi aceste garanții sau și chiar mai mult. Aceasta este ipoteza a, ipoteza B fiind project bonds, obligațiunile de proiect, să nu mai vorbim despre alegerea politică fundamentală de a ne adresa, uh, adresa pieței financiare, nu pentru a ne a plăti datoriile țărilor, pentru că când vorbim despre obligațiuni se fac tot felul de confuzii deci să mergem pe piața financiară pentru a vorbi despre un pachet pentru dezvoltarea pe viitor, nu pentru a plăti datoriile. Deci nu e vorba de o mutualizare a datoriilor, ci ca pe viitor să mergem pe piața financiară și să facem acest pas înainte pe care o dorește întreaga Europa s-ar atinge două obiective. Pe de o parte, s-ar finanța aceste infrastructuri indispensabile uh, pentru a nu muri de inerție și, pe de altă parte, am ieșit din această gaură neagră economică și am găsit o soluție. Iată, după părerea mea, care sunt, rela- uh, care sunt uh, răspunsurile la provocarea Consiliei. Iată care este punctul meu de vedere, punctul meu de, modul meu de a vedea lucrurile. Mulțumesc. Gentlemen. Antonio is our passionate... După cum ați înțeles, Antonio este foarte încrezător în aceste proiecte de obligațiuni la nivel european, așa că le apără cu înverșunare. Doamna Meissner. Vă mulțumesc, domnule președinte. A terminat an Antonio. Mai are ceva de adăugat? Nu. Mă gândeam că dacă mai avea ceva de adăugat, mai bine așteptam până termina. Aș dori să le mulțumesc domnilor Bărgă și Calfin pentru prezența dumnealor astăzi. E foarte bine pentru noi că au venit aici. Cadrul financiar multianual este extrem de important pentru noi și dumneavoastră sunteți uh, doi raportori pentru acest subiect în comisiile dumneavoastră și uh, liniile directoare și mecanismul conectarea facilitării Europei sunt foarte importante și puteți observa că suntem uh, foarte dedicați acestor subiecte și avem doi raportori pentru acestea sunt uh, cele mai importante proiecte în următoarea perioadă pentru Comisia Trans. Și mă tem că ne repetăm în uh, ceea ce spunem, dar este important să subliniem acest lucru, că există unanimitate între grupurile politice în ceea ce privește linia directoare și uh, conectarea Europei, că aceste inițiative trebuie sprijinite dorim ca piața unică să vină în întâmpinarea cetățenilor și să garanteze viitorul acestora. Iată de ce toate proiectele de infrastructură sunt extrem de importante. Telecomunicații, energii și ne um, implicăm pentru transport. În primul rând, sprijinim inițiativele de amploare în ceea ce privește transportul. Avem nevoie în acest sens, bineînțeles, de finanțarea corespunzătoare. Știu că statele membre se confruntă cu situații financiare delicate, o știm cu toții, însă suntem pe deplin convinși că merită să apărăm aceste 50 de uh, miliarde, 31,7 de miliarde acordate transportului. 10, cele 10 miliarde din uh, fondul de coeziune fusese pus sub semnul întrebării și cred că toată lumea s-a întrebat dacă n-ar fi fost mai bine ca uh, statele membre să fi păstrat aceste fonduri. În cele din urmă, noi am decis că e mai bine să uh, mizăm pe aceste 10 miliarde dacă vrem să ne reușească pariul. Și acesta este mesajul din partea comisiei noastre, și anume că e vorba de un subiect extrem de important. Da, poate că nu e extrem de distractiv să construim un proiect de infrastructură de amploare, dar e important, e esențial pentru piața unică. Și Antonio a făcut o pledoarie entuziastă în favoarea obligațiunilor de proiect, dar e foarte important să ținem cont de acest lucru în uh, CFM. Dorim să dovedim că poate Oliren avea dreptate și poate putem genera acest efect de pârghie și poate că putem genera până la 20 de ori mai multe fonduri poate reușim și atunci din cele 50 de miliarde vom obține mai multe fonduri care ne vor permite să ne finanțăm proiectele. O scurtă observație pentru a conchide, și anume politica maritimă integrată, cred că și în acest sens avem nevoie, da, finanțare limitată, am introdus o rubrică financiară în acest sens, politica maritimă va juca un rol important în viitor, doream să vă reamintesc acest lucru. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Durand. Mulțumesc. Și acum doamna Durand, Isabel Durand. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori la rândul meu să mulțumesc echipei noastre de negociatori. Eu cred că informația circulă foarte bine între noi și asta e un lucru bun la toate etajele și la toate stadiile de negociere indiferent că e vorba de negociere cu Consiliul sau cu, uh, între noi, la nivel de Parlament, între diferitele comisii. Aș vrea să insist asupra diferitelor aspecte evocate deja și de domnul Riche. Uh, nu trebuie să fim uh, între noi, între diferitele comisii, energie și transport. Și nu trebuie să fim despinați și nici în ceea ce privește raportul interimar pe care l-am redactat. Și sper că vom putea redacta împreună o poziție comună a întregului Parlament, care să fie o poziție unitară, puternică, ambițioasă și aici aș face și o paranteză. Mă gândesc la discuția și despre diferitele săli de hemiciclu și incidența pe care acest lucru va avea asupra momentului în care noi vom vota, pentru că știți care este calendarul de negocieri, care e foarte important și cred că noi nu trebuie să uh, amânăm ședința aceasta de mini-plenară, nu indiferent unde o vom organiza, trebuie să o avem la timp, pentru că uh, calendarul ne presează, e foarte important, calendarul joacă în defavoarea noastră oarecum. Însă, bine, asta nu uh, are nimic de a face cu cele spuse pe marginea uh, raportului acesta. De asemenea, pentru a încheia paranteza, uh, cred că în momentul în care vom adopta cadrul financiar plurianual. Ei bine, pentru uh, acest lucru ar fi bine să lucrăm în domeniul transporturilor asupra interoperabilității, supra rețelei existente și asta în paralel cu facilitatea conectarea Europei. Pentru că toate aceste abordări reprezintă cu adevărat o valoare adăugată la nivel european. Și în acest raport, în raportul Simpson, ar fi bine să avem o coerență care să fie clar dezvoltată, clar pusă la punct între diferitele instrumente, diferite proiecte, diferitele investiții care sunt făcute prin diferitele proiecte. Evident, s-a vorbit despre cifre, s-a făcut acest lucru astăzi dimineața în Comisia pentru Bugete. La un moment dat va trebui să vedem cum anume vom funcționa. Știm că președinția cipriotă continuă cu această logică a cifrelor și de reducere a cifrelor, mai degrabă, dar vom vedea dacă vom merge în această direcție sau nu. Însă aici e vorba de o discuție ulterioară, n-am să intru în ea deocamdată. Așa că mulțumesc tuturor pentru contribuții și vom analiza acest subiect ulterior. Mulțumesc, domnul Ziller. Da, mulțumesc, domnule președinte, și eu la rândul meu vreau să mulțumesc tuturor pentru, uh, raportorilor pentru munca depusă și tuturor celor care au intervenit pentru contribuții, așa că vă urez în continuare mult succes. Aș vrea să încep printr-un uh, subiect de la nivel politic, mai larg, și anume cadrul financiar multianual, va mai fi negociat încă multă vreme până când vom ajunge la un rezultat, până când ajunge la final. Și nu știu dacă vom reuși să ajungem la un rezultat de tipul uh, Statele Unite ale Europei, pe mod, asemănător cu modelul Statele Unite ale Americii. Uh, bugetul nostru trebuie să fie mai mult bazat pe uh, uh PIB. Dacă e să ne uităm la rubrica de cheltuieli, la rubrica de venituri, uh, evident că aici uh, este clar că reprezintă, ar trebui să reprezinte mai mult de 20% din PIB. Uh, și acest lucru ar trebui să fie luat în considerare în momentul în care discutăm uh, acest nou cadru financiar multianual. Nu putem avea politici care să fie lăsate doar în seama Bruxellesului și doar în seama instituțiilor. Și în același timp să ne dorim uh, să avem finanțări care să vină de la, la, la Bruxelles și care să fie investite în statele membre. Apoi, un alt aspect. Trebuie să înțelegem că această facilitate, cel puțin așa o înțeleg eu, de conectarea Europei, uh, pare să fie oarecum pusă sub semnul întrebării. Ați vorbit despre noile tehnologii, ați vorbit despre telecomunicații, ați vorbit despre acea sumă de 50 de miliarde. Uh, din punct de vedere politic, ce se va întâmpla? Politica de coeziune, bugetul acestea poate că va fi redus. Și aici vedem că avem o lipsă, un gol de 2,5% și e asemănător cu ce s-a întâmplat în uh, perioada financiară precedentă. Uh, s-a spus și atunci, haideți să luăm 10 milioane din facilitate și să le introducem în, în, uh, în, uh, în, noua, în nou cadru financiar plurianual. S-ar putea să ajungem la suma de, știu eu, 100 de milioane și atunci haideți să o reducem la jumătate și ajungem la această sumă de 50 de miliarde nu știu dacă e bine să utilizăm acești bani și în acest fel. Pentru că nu uitați că există și cofinanțare și atunci la nivel de state membre, la nivel național, nu există fonduri suficiente pentru această cofinanțare, pentru a asigura cota parte de cofinanțare. Această problemă e mai acută în țările din estul Europei și uh, decât în țările din vestul Europei. Așa că trebuie să ne gândim și la acest aspect și să prevedem lucrurile cu înțelepciune încă de pe acum pentru viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, ultimul, dar nu cel din urmă, domnul De Bacher. Mulțumesc, domnule președinte, și eu la rândul meu aș avea câteva... Aș dori mai întâi să mulțumesc celor doi domni pentru amabilitate de care au dat dovadă pentru prezența lor aici. Uh, poate din intervențiile precedente știți cât de important consider eu această facilitate conectarea Europei pentru comisia noastră. Și trebuie să ne uităm și la ghiliniile directoare. Întrebarea mea este foarte simplă. Avem informații suplimentare despre contextul negocierilor. Cum se desfășoară aceste negocieri cu echipa de la Consiliu? Care va fi bugetul acestei facilități? Uh, cele două elemente nu pot fi separate. Ele trebuie, ele merg mână în mână. Al doilea aspect la care doream să mă refer. Această facilitate uh, va avea un buget. Oare bugetul va scădea față de ceea ce se prevăzuse inițial? Așa cum spunea și domnul Cancian, uh, avem suficiente elemente care să ne permită să ne dăm seama dacă vom avea acel efect de pârghie pe care ne-l dorim sau nu, în cazul în care s-ar scădea bugetul. Uh, poate că efectul, până la urmă, va fi mult mai scăzut și atunci va trebui să știm câte proiecte vom fi în măsură să finanțăm. Un alt aspect, uh, acele 10 milioane de la fondul de coeziune. Eu cred că uh, Există motive întemeiate pentru a le păstra în, uh, pentru a le păstra în uh, facilitatea conectarea Europei. Uh, cel puțin asta reiese din raport. A fost clar că în momentul de față banii nu sunt în mod corect uh, utilizați și dacă acest, aceste 10 miliarde ar fi transferate către această facilitate, eu cred că acest lucru e un demers, e un demers, e o atitudine care merită să fie susținută la Parlament. Uh, trebuie să menținem acești bani în această facilitate și asta în beneficiul acelor țări care vor avea nevoie de aceste investiții de conectare a Europei. Deci, părerea mea este să fim prudenți la acest nivel. Domnul președinte, mulțumesc. Uh, dacă îmi permiteți, aș adăuga și eu câteva cuvinte în ceea ce privește această facilitate. Aici e vorba de un element cheie și anume valoarea adăugată la nivel european și faptul că noi trebuie să fim absolut cinstiți, așa cum s-a spus. Uh, nu trebuie să să avem prea multă încredere în statele membre, pentru că dacă ele au posibilitatea să utilizeze aceste finanțări pentru alte proiecte, o vor face și atunci unde e valoarea adăugată la nivel european? Deci aici, aceasta este frica cea mai mare. E un fel de uh, spada lui Damocles uh, deasupra capetelor noastre. Domnul Calfin, doriți să interveniți pentru a încheia runda aceasta de discuții? Sau domnul Băghe, nu contează cine începe pentru că avem o părere unanimă. Am să încep răspunzându-lui domnului Riche. La ora actuală se poartă o dezbatere care nu se bazează pe date, bineînțeles. Pentru a evita o prăbușire în Parlament și uh, un număr extrem de crescut de poziții. Pe de altă parte, toată lumea la curent de cu, cu ce date vorbim. Vorbim de propunerea Comisiei referitoare la conectarea Europei. Uh, Vorbim de asemenea despre principiile din raportul Șure, care cer 2013 plus 5% pentru a, ca nivel minim pentru a îndeplini uh, promisiunile și obiectivele, inclusiv uh, cele legate de tratatul de la Lisabona. De asemenea, e legat de o prevedere suplimentară care afirmă că în cazul în care Consiliul nu e să pun aceste fonduri la dispoziție, atunci cerem Consiliului să stabilească care sunt prioritățile care nu pot fi finanțate, deoarece, acesta este unul din elementele cheie care lipsește din dezbaterea publică. Nu e vorba doar de eh, rețeaua transeuropeană de transport, e vorba de politica de dezvoltare, printre altele, și de obiectivul de a, ehm, de a cheltui 3% din eh, VNB pentru cercetare uh, și uh, inovare. Nu ne atingem obiectivul dacă reducem uh, finanțarea, nu ne atingem obiectivul de dezvoltare internațională de 0,7% din VNB, doar două sau trei țări îndeplinesc acest obiectiv și nu regăsesc aceste procentaje în um, bugetele naționale ale statelor membre. Avem așadar posibilitatea de a adapta datele sau să fim sinceri și să amânăm. Dar să fim sinceri. Resping ideea Consiliului de a veni în mod regulat cu sarcini suplimentare, cu promisiuni adiționale care nu țin cont de celelalte competențe ale Consiliului în ceea ce privește execuția și competențele bugetare. În ceea ce privește problemele ce țin de Comitetul de Afaceri Regionale, dacă nu se ajunge la o soluție mulțumitoare, atunci lucrurile friele vor fi preluate de Consiliul European. Și mă îndoiesc că aceasta este cea mai bună soluție. Pentru mine există așadar două posibilități de a discuta între coordonatori uh, cu raportori pentru a ajunge la o soluție, pentru, dacă se poate, chiar să implicăm uh, conferința președinților, să îi adunăm pe toți acești oameni și să punem într-o încăpere, să închidem ușa și să lăsăm acolo până ce ajung la o soluție. De asemenea, cred că sunteți la curent cu poziția pe care am stabilit-o ca bază a discuțiilor noastre. Raportul Schur afirma că trebuie înghețate sumele pentru politica de coeziune 2007-2013 și cel de-al doilea pilon la, um, al agriculturii pentru, la nivelul din 2013. E foarte clar că în um, ceea ce privește rezultatul procedurii privind CFM în cadrul procedurii de aviz conform, mai avem încă 100 de miliarde de cheltuit, Parlamentul nu trebuie să renunțe la indicele de deflație de 2% care este stabilit în actualul CFM. Acesta este menținut în mod automat până când se încheie un alt acord. acest lucru ne permite, ne lasă o anumită marjă de manevră fără a intra în prea multe detalii de natură strategică sau analitică. Sunt pe deplin de acord că trebuie să vorbim aici de instrumente financiare inovatoare, Există, de exemplu, un fond de garantare în cadrul bugetului UE care garantează activitățile BEI în state terțe. În cadrul negocierilor uh, actualului CFM, am încercat să promovăm ideea instrumentelor financiare inovatoare pentru TENT, pentru um, cercetare și pentru proiectul CERP. Cred că nu ar trebui să ne temem de aceste discuții referitoare la un buget scăzut european ca, și ca alternativă să venim cu idei suplimentare. Cred că e foarte important ca Parlamentul să participe în ceea ce privește elaborarea acestor instrumente financiare inovatoare și alternative și să nu pierdem avantajul pe care îl avem deja în cadrul procedurii de coeziune și stabilirea celor 30 uh, de obiective uh, putem face acest lucru în cadrul proiectelor existente și astfel putem influența forma pe care o vor lua aceste instrumente financiare. Indiferent că suntem în favoarea Europei sau mai mult doar în favoarea pieței unice, tot ce facem pentru a finaliza piața unică prin intermediul infrastructurii, comunicării și politicii energetice este în interesul creării de locuri de muncă și de generare, generării de creștere. Trebuie așadar să ne gândim um, să ținem cont de aceste alternative și, de asemenea, trebuie să fim conștienți de condiții. În ceea ce privește politica maritimă, cred că vă referați mai degrabă la infrastructură. Există câteva propuneri în acest sens din partea Comisiei și trebuie să păstrăm aceste inițiative și în alte domenii, să vorbim, de exemplu, și de cercetare în domeniul maritim, unde trebuie să sprijinim aceste inițiative la nivel european ca premiză pentru creștere în viitor și pentru politicile viitoare din acest sector. În ceea ce privește criticile aduse politicii de coeziune, bineînțeles, uh, pot să vă pun la dispoziție date din circumscripția mea în uh, ceea ce privește cheltuielile pentru fiecare program UE. Ideea e care sunt proiectele importante. Cum putem pune în aplicare o, o mai bună folosire a fondurilor, să cheltuim mai bine. Uh, acesta este obiectivul pe care ar trebui să l urmărim, altfel uh, nu are sens. De asemenea, cred că este important ca în cadrul discuției referitoare la codecizie și la buget să rugăm negociatorii să simplifice regulile. Nu pot să fiu de acord cu faptul că în anumite domenii ale programelor, sarcina administrativă în cadrul comisiei sau în cadrul statelor membre poate să crească. Acest lucru mi se pare inacceptabil în, consolida- în cadrul consolidării bugetare. Am spus acest lucru și ieri în, la Agri. Este foarte important ca uh, rezultatul negocierii să treacă printr-o verificare birocratică care să ne confirme atingerea acestui obiectiv. Parcurg acum toate amendamentele pentru a vedea uh, dacă regulile pe care am încercat să le găsim uh, și pe care să le îmbunătățim față de data trecută îndeplinesc acest obiectiv al reducerii sarcinii administrative, al diminuării birocrației. În ceea ce privește strategia, trebuie să discutăm intern despre strategiile necesare, care poate trebuie adaptate în funcție de posibilități. Uh, să purtăm astfel negocieri și discuții deschise cu președinția cipriotă înainte de organizarea Consiliului uh, pentru a nu fi lăsați deoparte. Să așteptăm însă prezentarea raportului interimar. Am uh, văzut și amendamentele înaintate de numeroși membri, bineînțeles, numeroase amendamente țin de CFM, dar foarte multe de asemenea vizează și procedura de codecizie, lucru foarte interesant. Nimeni nu a ridicat uh, problema proiectelor de amploare. Uh, poziția noastră a fost întotdeauna foarte clară. Sprijinim uh, principiul unității bugetare. Dar, ca orice principiu, aceste sume care sunt externalizate acum de comisie trebuie integrate de plin. În caz contrar, celelalte programe uh, aflate în interesul Parlamentului vor avea de suferit considerabil, având în vedere diminuarea fondurilor, acest exercițiu al integrării va fi mult îngreunat și trebuie să evităm pericolul uh, potențial, având în vedere acest aranjament prealabil de a cheltui doar 1% din VNB la bugetul UE și să găsim uh, sisteme financiare bilaterale pentru a finanța anumite proiecte. Dacă acesta este rezultatul, atunci uh, unitatea bugetului UE este periclitată, nu doar pentru acest CFM, ci uh, și mai grav pentru alte proiecte care s-ar putea să se regăsească în situația viitoare în care doar 10 state sprijină un proiect și Comisia este gata să fie de acord uh, vis-a-vis -vis de contribuții naționale și, pe de altă parte, luptăm doar pentru integrarea Fondului European de dezvoltare, lucru pe care o facem de ani buni. Iată o întrebare deschisă. Ce abordare să avem? Poziția noastră în principiu e foarte clară, însă sumele trebuie integrate fără a sumina cercetarea, inovare, conectarea Europei și așa mai departe. Nu doresc uh, să abuzez de răbdarea dumneavoastră. dar doresc să abordez și eu câteva aspecte. Um, avem această bătălie între coeziune și uh, politica regională. Uh, dar eu cred că o mai bună uh, gestiunea cheltuielilor nu ar trebui să se bată cap în cap cu coeziunea. Mm, obiectivul nostru comun trebuie să fie o mai bună cheltuială a fondurilor. Bugetul european trebuie să um, fie format din instrumente de investiții majore și când vorbim de consolidarea bugetelor naționale, un proces în curs um, în Uniunea Europeană, logic, trebuie să înțelegem faptul că unul din puținele instrumente care pot stimula Economia europeană este bugetul european dacă este folosit în mod uh, potrivit. Și Making Europe cred că este un exemplu bun în acest sens. Thank you both very much. Doresc să vă mulțumesc amândurora pentru prezentarea de astăzi. și pentru răspunsurile la întrebări. După ce ne veți părăsi, uh, vom avea o discuție în legătură cu cadrul uh, financiar multianual pentru care sunt uh, raportor. Știu că anumite aspecte sunt mai repede pentru procedura legislativă normală decât pentru cadrul financiar multianual. anual dar uh, vă asigur că vom ține cont de ceea ce uh, ne-ați spus și se va reflecta acest lucru în avizul pe care îl veți primi din partea comisiei noastre peste vreo săptămână. Vă mulțumesc mult amândurora, vă mulțumim pentru timpul uh, pe care l-ați găsit pentru a vă întâlni cu noi și pentru munca dumneavoastră și a staffului dumneavoastră în general pentru a vă ocupa de aceste negocieri cu Consiliul cu dușmanul, cum îi numesc eu. Știți că eu întotdeauna am considerat Consiliul ca fiind crocodilul care stă sub apă și care vă prinde, vă mușcă când vă așteptați mai puțin. Cred că este o analogie uh, bună cu uh, <laughs> comportamentul Consiliului. Mulțumesc mult! Okay, next item is the... Punctul următor de pe ordinea de zi este avizul privind cadrul financiar multianual. Doresc să explic uh, deputaților că amendamentele nu sunt traduse în toate limbile din cauza vacanței de vară, dar având în vedere că avem pe cei doi uh, raportori uh, aici, să profităm de schimbul de opinii cu dânsii pentru a evalua ce au spus Votul e prevăzut pe 17 septembrie, ordinea de zi atunci e deja foarte încărcată și de aceea m-am gândit că ar fi bine să avem astăzi această discuție și săptămâna viitoare să încercăm să ajungem la compromisuri. Oricum, multe din amendamentele depuse par compatibile cu avizul meu. Altele cer să intrăm prea mult în detalii aspecte care trebuie să intre uh, în procedura legislativă normală și nu în cadrul financiar multianual. Doresc să subliniez de asemenea amendamentul 13 al depus de mine care uh, se referă la titluri pentru a fi foarte clar că acceptăm tactica raportorilor noștri de la bugete pentru a nu cădea în capcana Consiliului. Basically, um, I believe the committee should leave the details. Cred că detaliile le putem lăsa pentru procedura legislativă. Pentru a, trebuie să fim disciplinați. Cred că trebuie ca avizul să fie scurt și concis pentru a viza um, Consiliul și uh, principalii actori în um, Parlamentul European. E vital pentru um, recuperarea economiei europene să existe suficient, uh, suficiente fonduri pentru transporturi. Nu pot sprijini anumite amendamente, tocmai pentru că eu cred că ele trebuie să se înscrie în procedura legislativă. dar uh, conținutul acestor amendamente de multe ori e bun. De aceea poate găsesc că săptămâna viitoare putem uh, ajunge la ceva compromisuri. Cele care îmi pun probleme în momentul de uh, față sunt amendamentele 2, 4, 7 ale doamnei Ayala, amendamentele doamnei Dural, amendamentele 9 ale doamnei De Bacher, 10 și 25 are colegii Divera, și două amendamente ale domnului Texera. Dar doresc să încercăm să folosim conținutul, conținutul acestora pentru a nu exista un clash între um, procedura obișnuită legislativă și cadrul financiar multianual. În legătură cu celelalte amendamente, cum ar fi 14 și 31 privind uh, instrumentele financiare sau 26, 27 și 28 privind uh, sistemul de schimburi de emisii, putem găsi compromisuri. Alte amendamente sunt adăugiri utile, cum ar fi amendamentul 1 al doamnei Ayala, amendamentul 3 al domnului Deiche și amendamentul 6, 21 al doamnei Țicău, amendamentul 17, amendamentul 19 a doamnei Meissner, amendamentul 30 a domnului Van Dalen și amendamentul 36 privind turismul și IMM-urile. Amendamentul a fost îmbunătățit. Deci pot să accept aceste amendamente. Iată care e strategia mea. Doresc să vă aduc aminte că Votul este prevăzut pentru data de 18 septembrie în comisie. Și pe, la bugete, votul va avea 18 octombrie. Dorește cineva să adauge ceva sau rămânem așa? Just happy with what you said, so we... Ceea ce mi-ați spus îmi convine, spune doamna Meissner. Uh, nicio problemă. I will try and come back to where I think vom reveni. Mm, nu sprijin anumite amendamente din cauza faptului că doresc să ele să fie, rămână înscrise în procedura uh, normală de codecizie, dar conținutul lor e bun și de aceea le vom rediscuta săptămâna viitoare la Strasbourg. Toată lumea de acord, vă mulțumesc mult, nu am nimic la diverse. Vă mulțumesc tuturor uh, și președintele mulțumește interpreților care mulțumesc și ei domnului președinte. Următoarea ședință va avea loc la Bruxelles pe 17 septembrie la ora 15. Vă mulțumesc tuturor!